Bonjour. Bună ziua. Dat fiind că președintele și vicepreședintii sunt absenți, în calitate de decan de vârstă am fost solicitată să prezidez această reuniune și anume în limba engleză. Punct. Adoptarea ordinii de zi. Are cineva vreo observație în legătură cu ordinea de zi? Nu e cazul. Ordinea de zi este considerată ca fiind adoptată. Al doilea punct, comunicarea președintelui. Ca urmare a unei cereri din partea BCE în legătură cu audierea pe care o vom organiza, reuniunea noastră de luni, 8 iulie, reuniunea CERS, adică reuniunea noastră de pe 8 iulie va începe la 8.30. Asta pentru a permite domnului Mario Draghi să participe la reuniunea Eurogrup de după amiază. Bun. Asta este comunicarea. Și apoi mai am încă o observație privitoare la trialogul politic pe abuzul de piață. Pe 20 iunie a avut loc, joia trecută, și s-au făcut progrese însemnate. În principiu s-a ajuns sau se va ajunge în la un acord politic Bine, asta rămâne să se confirme de către Consiliul săptămâna asta, că au mai rămas niște probleme rezolvate, mai e nevoie de o muncă cu caracter tehnic, cineva are cumva vreo observație de făcut, nu e cazul, atunci trecem la următorul punct. și anume raportul anual pe 2012 al Băncii Centrale Europene. Domnul Pitela este raportor. Trebuie să examinăm documentul, proiectul de raport. Domnul Pitela este în sală și dau cuvântul. Vă rog, domnule Pitela. Grazie, signora Presidente, complimenti per la sua Presidenza. Mulțumim, domnule. Doamnă, mă scuzați, președinte, și vă felicit pentru calitatea de președinte a acestei reuniuni. Dragi colegi, 2012 a fost un an dificil pentru zona euro știu foarte mulți că PIL a scăzut cu 0,6%, PIB-ul a scăzut cu 0,6%, șomajul a crescut cu uh, 8,4%, se apropie chiar de pragul de 12%. În acest context foarte dificil, piețele au reacționat nervos și randamentele titlurilor de state ale țelor mai fragile au ajuns niveluri uh, cât se poate ridicate. În fața acestei situații, Banca Centrală Europeană a acționat bine, mai bine, dați-mi voi să spun, decât uh, mulți șefi de stat și de guvern. În acest sens, trebuie să salutăm decizia din 2012 uh, de a reduce uh, rata dobânzii pentru a lăsa economia să respire. În ce privește sistemul bancar, cea de-a doua tranșă a împrumuturilor uh, din martie 2012, LTRO a permis sistemului bancar să respire, însă n-a fost suficient pentru că mecanismele tradiționale de transmisie a politicii monetare s-au împotmolit. Gravitatea crizei zonei euro a făcut ca BCE să promoveze un program nou cu programul pentru piața de titluri și operațiuni monetare cu titluri, care a fost punctul central al lui 2012, care a, pentru că a permis să se stabilizeze piața, însă acțiunea BCE nu a putut fi decisivă și nu putea fi. Criza riscă în orice moment să se reaprindă, ca să spun așa, după cum uh, se demonstrează cu situația diferențialului de randament dintre titlurile de stat din aceste zile, așa, faimoasele spread. Aceste chestiuni, dacă nu sunt rezolvate, pot agrava criza. Suntem uh, pe marginea prăpastiei și riscăm să ne prăbușim și cauza acestei fragilități, cred eu, e evidentă, și anume slăbiciunea cererii interne, care a fost făcută anemică de politici de austeritate impuse în mod orb și ideologic dogmatic pentru a uh, rezolva, a soluționa această situație, trebuie luate anumite măsuri uh, la nivel economic și monetar și acestea ar fi uh, următoarele mele sugestii. Programul OMT trebuie reconfigurat pentru a avea acces la acest program de operațiuni monetare cu titluri. Astăzi un stat membru trebuie în mod necesar să ceară susținerea fondului pentru salvarea statelor. Asta înseamnă că trebuie să Uh, fie supus statul unor condiții foarte dure în materie de buget și, din potrivă, noi trebuie să uh, eliberăm uh, de aceste condiții rigide accesul la programul OMT în ce privește politicile de buget. Asta este condiția esențială, o sugestie și o propunere esențială pe care le-am eu de făcut. Criza care minează eurozona nu este o criză a debitului, a datoriei, ci este o criză a lipsei de cerere. Și dacă slăbim și mai mult cererea internă a țărilor în dificultate, nu le vom ajuta să iasă din criză. Politicile de austeritate ar trebui asociate la programul OMT în baza principiului absurd de condiționalitate, dar acestea vor duce la o înrăutățire a creșterii economice, ceea ce va avea uh, efecte negative asupra datoriei publice. Prima cerere pe care o fac este, deci, să uh, nu mai fie condiționată activarea programului OMT de adoptarea unor politici de uh, austeritate. Uh, în acest moment acest program nu este de suportat și nu e o întâmplare că niciun stat membru nu a cerut încă să fie activat OMT-ul, tocmai pentru că din punct de vedere social nu poate fi suportat acest program. În al doilea rând, mă voi referi la necesitatea de a ne asigura că lichiditățile emise în sistemul bancar de către BCE să se traducă într-o mai mare susținere pentru economia reală. Pentru asta e nevoie de mai mult curaj, trebuie să explorăm noi piste, cum ar fi posibilitatea de a reduce la niveluri negative uh, acea deposit facility rate pentru a evita ca institutele de credit să nu-și parcheze, ca să spun așa, lichiditățile în BCE băncile pur și simplu au luat împrumut bani uh, de la BCE și le au depus din, i-au depus din nou la BCE. Așadar, acei bani nu au alimentat economia europeană, economia reală. Din partea BCE e nevoie de mai multă atenție față de situația dramatică prin care trec uh, țările europene, subminate de șomaj, și uh, de uh, o situație foarte gravă și atunci trebuie să avem curajul să distrugem taburile existente. Sigur, cu respectarea tratatelor mare trebuie să reflectăm asupra posibilității ca BCE să achiziționeze asset-backed securities ca să dea mai multe lichidități economiei. Aici consider că trebuie să fim prudenți. E important să evităm ca achiziționarea acestor uh, active să ducă la noi bule financiare. În plus, trebuie să evităm ca bugetul BCE-ului să nu se umple de titluri de proveniență dubioasă. Plus că situația sistemului bancar european e încă foarte fragilă. Această fragilitate amenință stabilitatea zonei euro și de aceea trebuie să avem mai mult curaj și să ne îndreptăm spre o uniune bancară. Datorită contribuției decisive a Parlamentului European și a Comisiei noastre, în 2012 s-au pus bazele pentru a realiza un sistem unic de supraveghere bancară um, care va fi condus de BCE și atribuirea BCE a supravegherii tuturor băncilor din zona euro conferă băncii noastre centrale o putere extraordinară, putere care în mod necesar trebuie însoțită de o mai mare responsabilitate și transparență. Uh, un sistem unic de supraveghere care va fi aprobat înseamnă niște cuceriri democratice importante, cum ar fi adoptarea, aprobarea de către uh, Parlamentul European a numirii președintelui și vicepreședintelui Consiliului de Supraveghere și reguli foarte severe contra conflictului de interes. Încheierea acordului interinstituțional, care acum se negociază între Parlament și BC, poate să îmbunătățească și mai mult situația, de exemplu, necesitatea de a obține publicarea proceselor verbale ale Consiliului de Supraveghere. În 2012 am văzut o BCE mult mai puternică, însă ea poate să fie încă și mai curajoasă în ce privește politicile neconvenționale. Această forță instituțională trebuie acum să fie însoțită și de mai multă responsabilitate și transparență, pentru că cetățenii și noi care îi reprezentăm pe ei aici la Bruxelles avem dreptul să știm cum sunt gestionate aceste politici și măsuri importante pentru prezentul și viitorul Europei. Mulțumesc! Oui, uh, merci, monsieur le rapporteur. Mulțumim, domnule raportor, spune președinta. Totuși aș vrea să reamintesc că e vorba de raportul anual din 2012. Deci pentru anul 2012. Deci nu e vorba încă de Uniunea Bancară, dar avem alte rapoarte unde putem să ne ocupăm de asta. Bun, acum, acestea fiind spuse, dau cuvântul raportorilor din umbră. Doamna Gal Pelz, din partea ppe vă rog. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is eh, szeretném megköszönni. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc eh, raportorului pentru activitatea desfășurată și aș dori uh, să prezint într-un fel limitele raportului, dacă îmi permiteți. În primul rând, aș dori să, ridic un aspect de ordin general. Dacă vorbim despre BCE, atunci trebuie să uh, abordăm acest subiect din perspectiva BCE-ului. Acestea fiind spuse, considerăm că este important să știm care sunt sarcinile Băncii Centrale Europene. BCE joacă un anumit rol în domeniul economic. Și există mai multe date în ceea ce privește ocuparea, creșterea economică și totuși aceste date nu sunt corelate cu activitatea BC-ului. Părerea mea personală este că structura acestui raport este bună. E foarte bine că sunt abordate chestiunile instituționale de politică monetară și de uniune bancară. În ceea ce privește politica monetară, cel mai important lucru, după părerea mea, este că dacă suntem de acord că reducerea ratei dobânzilor, ratei dobânzii este un lucru bun, atunci acest lucru trebuie să fie subliniat ca fiind un aspect pozitiv și mai apoi să discutăm și alte aspecte legate de politica monetară. Am o nelămurire un semn de întrebare, să spun așa, dar ne putem ocupa de acest lucru și la reuniunile cu raportorii din umbră. Este vorba despre modul în care putem uh, crește angajamentul BCE pentru IMM-uri și pentru gospodării. Acest lucru nu se poate face direct. Nu sunt de acord cu abordarea conform uh, căreia Um, sterilizarea OMT-ului este considerată o soluție finală. Punctele 5 până la 10. Voi înainta amendamente în acest sens. Este important ca raportul să spună foarte clar că instrumentele monetare folosite de BCE au ajuns aproape de perioada de expirare, astfel încât BCE-ul ar trebui să, încearcă să, să încerce să găsească alte soluții în care, bineînțeles, să se încadreze în sfera sa de activitate. Nu cred că e nevoie de o revizuire a statutului BCE în momentul în care uh, vine vorba de, stabilitate, de stabilitatea prețurilor și de plină ocupare a forței de muncă. Abordarea privitoare la deplină ocupare a forței de muncă este un aspect care ridică semne de întrebare, după părerea mea. Sunt de acord că, um, că gestionarea monetară trebuie să fie un proces democratic, iar uh, independența BCE-ului nu poate să fie folosită ca scuză pentru lipsa de transparență. În ceea ce privește rata dobânzii, sunt de părere că um, acesta este un subiect extrem de important, fiindcă rata dobânzii influențează creșterea economică și competitivitatea. o rată a dobânzii prost aleasă poate să aibă efecte negative asupra creșterii economice. În ceea ce privește Uniunea Bancară, sunt de acord cu faptul că este necesară crearea unei Uniuni Bancare, chiar dacă, chiar dacă după mine, acest subiect rămâne unul fragil. Iar uh, aici trebuie să facem o legătură clară cu discuțiile noastre privind aspectele generale ale Uniunii Bancare. După părerea mea, există un neajuns foarte important al raportului anual al BCE nu un neajuns al acestui raport, ci al raportului anual al Băncii Centrale Europene. Din păcate, iată, spun a doua oară acest lucru și trebuie să spun acest lucru, fiindcă raportul anual al BCE nu ține seama deloc de solicitările înaintate de către Parlamentul European. ignoră cu totul activitatea Parlamentului European în ceea ce privește structura. În loc să ne uh, oferim ajutor reciproc în desfășurarea activității noastre, se pare că ne punem bețe în roate. Noi am înaintat un raport cu recomandări care apoi au fost trecute cu vederea în raportul anual al Băncii Centrale Europene. În concluzie, în ceea ce privește structura și conținutul acestui raport, eh, sunt eh, de acord eh, și voi înainta unele amendamente, așa cum am spus. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul domnului Nistovalds, dar nu-l văd în sală. Este cineva care dorește să le înlocuiască de la liberali? Nu? Atunci trecem mai departe la vezi. Domnul domnul Lamberts. Îl pe doamna Jolie. Da, sigur, nefericire, dar fac tot ce pot. Iată, practicăm acum gender mainstreaming invers. Ne-ați atras pe bună foarte bine atenția asupra acestui lucru. Mulțumesc domnului Pitela pentru acest raport. Vreau să mă concentrez asupra câteva, câtorva puncte unde dorim să ne aducem contribuția. Despre ce e vorba? BCE este, în mod limpede, o bancă centrală, dar noi încredințăm noi sarcini care țin de Uniunea Bancară și supraveghere. Acest lucru este clar. La fel de clar este faptul că există discuții, discuții foarte înflăcărate pe adesea între cele două instituții pentru a asigura un control democratic, solid și adecvat al Băncii Centrale Europene în cadrul misiunii sale de supraveghere cred că nu este binevenit uh, faptul că nu se face referire la acest aspect în raportul anual privind Banca Centrală Europeană. S-ar putea să fie mărul discordiei cel mai important între Parlament și BCE, iar faptul că nu se menționează acest lucru în raport uh, este un element prost văzut. În al doilea rând, Banca Centrală Europeană face parte din această troică, despre care vorbim din când în când, care are un rol important în ceea ce privește desfășurarea politicii economice a Uniunii Europene, mai ales în uh, țările care suportă așa zisul program, iar rolul uh, BCE-ului în acest sens este ciudat, fiindcă depășește politica monetară. Vă reamintesc că tratatul Uh, conferă independența totală în, în ceea ce privește politica monetară a BCE, iar acest lucru nu este valabil pentru celelalte misiuni ale BCE. Iar în momentul în care acționează în numele Troică, BCE uh, își aduce contribuția la luarea unor măsuri care nu au legătură cu politica monetară. Iar în acest uh, sens este foarte important să se facă referire în mod clar la acest rol. Vă reamintesc faptul că recent a avut loc o, um, un scandal în, um, stârnit de comentariile FMI, un alt membru al Troicăi și toată lumea știe foarte bine că datoria uh, Greciei nu a fost uh, restructurată în 2010 din cauza opoziției radicale a unui alt membru al Troicăi și anume BCE-ul. Deci acest uh, lucru trebuie menționat. În al treilea rând, în ceea ce privește OMT, sunt, suntem de acord aici cu ce a spus uh, domnul raportor. Uh, am uh, dori să adăugăm unele elemente cu privire la OMT, bine, în, la situația statelor membre care doresc să iasă din programele de asistență. Am dorit, în egală măsură, să facem unele adăugiri și în ceea ce privește promissory notes, situația Irlandei și uh, următoarele etape ale BCE-ului în acest sens. În ceea ce privește programul Emergency Liquidity Assistance, um, Aici BCE-ul a făcut progrese în ceea ce privește transparența, trebuie mărturisit acest lucru, dar am dori să se meargă și mai departe și să fie obligată Banca Centrală Europeană să publice numărul de instituții pe țară uh, și ratele dobânzii care sunt aferente acestei linii de credit. Iar tot în ceea ce privește transparența, am dorit să existe mai multe informații în ceea ce privește datele cu privire la titlurile de valoare sprijinită de active, cel puțin să avem date pe categorie de active pentru a uh, putea să uh, ne dăm seama cum evoluează, cum evaluează BCE-ul toate acestea. Am dorit să se facă o referire explicită în ceea ce privește acordurile privind activele financiare care sunt secrete la ora actuală între băncile naționale și Banca Centrală Europeană, care se referă la sumele pe categorie de active, inclusiv aici eh, obligațiunile de stat, pe care care fiecare bancă centrală națională din zona euro este autorizată să le dețină de către Banca Centrală Europeană. Încă un lucru ne interesează și anume unele elemente în ceea ce privește modul în care poate sau nu să încurajeze BCE-ul finanțarea economiei reale și mai ales uh, a uh, IMM-urilor. Dacă, dacă doriți, aș putea să Uh, mi-aduc și o contribuție la acest dasor. Mulțumesc, domnule Lambert, dau acum cuvântul domnului Epping de la ECR, raportor din umbră pentru grupul ECR. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând domnului Pitela pentru acest proiect de raport, care, cu toate că depășește uh, ideile grupului nostru este un raport foarte clar. Um, modul în care se aplaudă uh, LTRO și condiționalitățile atașate, unor uh, programe de supraveghere monetară și, și procesul de sterilizare a lichidităților precum și uh, facilitatea ELA pentru a monitoriza uh, datoria guvernamentală, toate acestea uh, merg într-o direcție și anume tipărirea de bani este soluția. Asta înseamnă quantitative easing, ceea ce, înseamnă că guvernele tipăresc bani pentru a salva economia. Iar acești bani nu creează valoare economică. Rezultatul este dependență și mai mare de acești bani ieftini, nu o îmbunătățire structurală a economiei, așa cum asistăm și la ora, de, la ora actuală. Banca soluționarilor internaționale, iată, încurajează uh, amânarea reformelor uh, naționale și citez aici, este din ce în ce mai clar că băncile centrale nu pot să facă tot ce le stă în putință pentru a pentru a, re, pentru a recrea creștere economică în economii leneșe, iar um, continuarea ratelor dobânzii uh, scăzute au permis sectorului Uh, privat uh, să ducă la îndatorare și să, și a permis guvernului să întârzie reformele necesare în, în sectorul bancar. Eu consider că ar trebui să avem o poziție foarte critică și să fim mai realiști în această dezbatere și în acest raport. Iată de ce o să înaintez unele amendamente în acest sens și sper să putem ajunge la un compromis în mod constructiv. Vă mulțumesc! Dar nu va fi ușor, spune doamna președinte, dar o să facem eforturi în acest sens. Nu mai avem înscriși la cuvânt raportori fictivi de la alte grupuri. GUE nu și-a manifestat preferințe în acest sens. Dau cuvântul acum lui domn, cuvântul domnului Juan Gog. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să, mă, să reacționez la ce a spus domnul Epping, în primul rând ar face aceeași critică băncii uh, Angliei, care, iată, practică acest quantitative easing. Și care face toate aceste lucruri pe care le criticați dumneavoastră. Și care reușește totuși să uh, mențină un climat cu rata dobânzii scăzută, cum, așa cum face și Banca Centrală Europeană, așa cum a spus domnul uh, Pitela, menține un climat cu rata dobânzii scăzută. Uh, iar uh, aici, uh, Banca Centrală Europeană și-a jucat rol cum trebuie. Revin acum la raportul domnului Pitela. Um, eu, spre deosebire de criticile invocate, consider că se pune accentul pe, pe chestiunile care sunt importante pentru noi și pe care ar trebui să, întrebări care ar trebui să, pe care ar trebui să le adresăm și noi băncii centrale europene și pe care am început deja să le ridicăm în dialogul monetar. Are dreptate domnul Pitela când pune accentul pe lipsa de democrație în ceea ce privește aspectele monetare. În primul rând, avem un exemplu privind programul de răscumpărare a datoriei publice, și aici am subliniat cu toții că Banca Centrală deținea datorie greacă și portugheze și la fiecare dialog monetar îl întrebam pe domnul Draghi ce face Banca Centrală cu, cu Uh, profitul obținut din uh, datoriile pe care le deține. Iată, acesta este un, mm, un aspect care trebuie subliniat. Încă un lucru care trebuie scos în evidență este că în momentul în care Banca Centrală injectează uh, lichidități în sistemul privat și uh, și-a extins criteriile de eligibilitate a titlurilor pe care le prelua în contrapartidă, tinde să se transforme în... Uh, într-un fel de, de casă de faliment care permite în continuare băncilor, uh, băncilor private să, să facă speculă. Deci trebuie să atragem atenția Băncii Centrale Europene în ceea ce privește consecințele acestei politici. Și încă un aspect care a fost ridicat de unii colegi este politica de schimb, care suferă de pe urma lipsei de dezbatere la nivel european, la, la nivel european, ceea ce face că ce se întâmplă până la urmă? Uh, E vorba de interesele prost mascate ale unor țări care sunt apărate de politica de schimb dusă în mod implicit la ora actuală. Știm că unele țări își doresc rate de schimb mai puternice ale monedei euro, fiindcă au excedent comercial pe care nu îl uh, obțin datorită, datorită competitivității lor și că o monedă puternică le um, permite să, să protejeze um, să-și protejeze deponenții. Alte țări însă au nevoie de o monedă mai slabă care să le permită să fie competitive. Iar acest, uh, această dezbatere nu are loc la Banca Centrală Europeană, fiindcă asta nu ține de Banca Centrală Europeană, dar ar trebui să aibă loc la Consiliul Ecofin, fiindcă în tratat uh, acolo se hotărăște politica de schimb, iar Consiliul Ecofin după aceea trebuie să solicite băncii centrale europene să dispună de instrumentele necesare pentru a desfășura o politica de schimb adecvată. Trebuie să discutăm toate aceste lucruri, iar domnul Pitela are, are mare dreptate când aduce în discuție aceste chestiuni. Mulțumesc foarte mult! Uh, dacă aș fi putut să iau cuvântul, v-aș fi întrebat, uh, v-aș, v-aș fi spus că dacă suntem independenți nu înseamnă că nu suntem democrați. Dar dau cuvântul acum domnului Bernard Langen. Ja, vielen Dank. Ich hab, uh... Mulțumesc. L-am ascultat pe domnul Pitela când și-a prezentat raportul. Are multe lucruri corecte conținute acolo, dar și lucruri care nu pot fi trecute cu una, cu două, pentru că avem un conflict aici de ani de zile și e bine documentat. De exemplu, și aici o spun uh, lapidar, la punctul 10 se solicită că trebuie să prelucrăm baza de lucru a BCE-ului pentru stabilitatea prețului și pentru uh, a avea o politică monetară coerentă în uh, zona euro. E o chestiune de principiu aici. Se pune întrebarea ce politică monetară e corectă pe viitor. De zeci de ani există o discuție pe acest subiect, încă de dinainte de euro și pentru asta e nevoie de o modificare exhaustivă a tratatelor, nu doar de propuneri care trebuie încadrate pe aici, pe acolo. Nu are cum să includem, nu avem cum să includem acest punct aici așa pur și simplu. Deci nu-mi imaginez cum va trece acest punct 10. O spun așa, uh, pur și simplu, fără să stau să analizez acum tot uh, textul, ar fi foarte bine ca Parlamentul să respecte în primul rând legea. În al doilea rând, punctul 12, iarăși foarte interesant, BC e invitată să vadă exact care sunt efectele austerității asupra protecției sociale, situației sociale și așa mai departe nu BCE-ul face austeritate, ci statele membre. Deci, iarăși, este o punere în perspectivă total greșită. Nu BCE-ul e de, vidă, e de vină că peste tot lumea s-a supraîndatorat, precum BCE-ul nu are cum să intervină singură, poate să ofere doar ajutor. În raportul anual, uh, când analizăm uh, prin Basel uh, bilanțul de plăți, bilanțul anual de plăți și vedem ce s-a întâmplat în 19 bănci centrale fruntașe, dacă acolo se cere ca BCE-ul în raportul anual să constate că banii ieftini încurajează la îndatorare și nu la austeritate, atunci iarăși e nu e așa de bine. Într-o, alt, într altă parte se spune că rata scăzută a dobânzii duce la o preluare agresivă a riscului și ajunge la echilibra, dezechilibrarea piețelor financiare și la volatilitatea prețului. Dar, până la urmă, noi avem 9,5 uh, miliarde de euro datorie de stat, în Europa 12,8 miliarde produs social brut. S-a atins un plafon um, pentru care nu putem să o învinuim doar pe Banca Centrală Europeană. După cum s-a spus, Uniunea Bancară este în formare, nu s-a decis încă nimic. Uniunea Bancară nu face obiectul raportului pentru 2012, pentru că deocamdată în acel an marile decizii politice pe acest subiect nu se asumaseră. Dar putem să ne gândim într-adevăr la viitor și atunci e clar că trebuie să catalogăm corect lucrurile. Domnul Pitela spunea și eu mi-am notat că ar fi încurajator să oferim uh, BCE-ului capacitatea de a supraveghea mai multe bănci. Dar până la urmă noi avem uh, băncile acelea mari cu un bilanț de peste 30 de miliarde de euro care intră la capitolul supraveghere. Și există mai multe rezerve juridice față de uh, transmiterea totală a competenței de supraveghere bancară către BCE. Săptămâna trecută, Curtea Constituțională Germană a organizat o audiere, iar BCE față de programul ei de până acum, a spus că această punere la dispoziție de bani fără nicio limită trebuie să uh, înceteze. Există până la urmă limite interne și când e vorba de titluri de valoare, până la urmă vrem să separăm uh, ceea ce fac statele de ceea ce se întâmplă la bănci. Banii aceștia ieftini au fost o problemă. În țările de criză, pentru Banii, uh, banii de la BCE au uh, venit cu o rată de, a dobânzii de 1%, dar titlurile de valoare au avut o rată a dobânzii de 6%. Deci diferențele au fost foarte mari și se chiar spune că uh, titlurile de valoare, titlurile de stat au risc zero. Trebuie să avem la Econ puterea să enumerăm punctele critice. Uh, avem un dialog monetar cu Mario Draghi, dar dincolo de acesta trebuie să facem ceva, nu doar să facem un catalog cu dorințe pentru raportul din 2012, pentru BCE. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu e cazul. Atunci dau din nou cuvântul domnului Pitela, vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă, și mulțumesc colegilor pentru observațiile făcute și pentru susținerea pe care mi-o acordă, dar și pentru critici, pentru observațiile câteodată cu caracter controversat. Cred că e important să avem o adoptare echilibrată. Sunt aici uh, elemente în legătură cu care mm, trebuie să ne sporim atenția, cum să ajungă direct în gospodării și în firme banii BCE, e o temă uh, centrală pentru noi toți. Trebuie să analizăm mai bine acest aspect. Eu am introdus acolo un capitol care anul trecut nu figura în legătură cu pozițiile de schimb, însă sunt multe alte lucruri. Toate vor face obiectul unei reflexii. Eu sunt pe deplin disponibil față de raportorii din umbră și toți colegii ca împreună să găsim compromisuri. BC-ul, după cum am mai spus deja, a devenit ultimul an un actor foarte puternic de natură instituțională și e important și vreau să subliniez asta din nou, ca Parlamentul să găsească pentru acest dosar o poziție comună. Deci, din partea mea, voi da dovadă de cea mai mare disponibilitate, voi ține cont de observațiile care vor fi făcute de către colegi inclusiv în această fază care precede depunerea amendamentelor. Dacă colegii vor vrea să vorbească cu mine, le voi sta pe deplin la dispoziție. Merci beaucoup. Euh, Mulțumesc. Iată care este calendarul. Astăzi a fost vorba de primul schimb de opinii. Termenul propus pentru depunerea amendamentelor este până la 10 iulie. Aceste amendamente ar fi discutate aici pe 23 septembrie. Votul în comisie ar trebui să aibă loc pe 4 sau 5 noiembrie și pentru plenară cu titlu indicativ până acum, ă, se vorbește de luna decembrie. Dacă sunteți de acord cu calendarul, deci termenul pentru amendamente până în 10 iulie. Și acum trec la următorul punct, și anume raportul Burkhard Balz adoptarea monedei euro de către Letonia. Deja am discutat această temă. Astăzi vom uh, discuta amendamentele și apoi vom și vota. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc sincer tuturor pentru amendamentele depuse. În, special, în, în total au fost uh, uh 22 de amendamente. Termenul a fost foarte scurt, cred că au avut la dispoziție doar 24 de ore, dar iată că uh, până la urmă unii colegi tot au reușit să pună ceva pe hârtie. Aș vrea încă o dată să vă atrag atenția asupra următorului fapt. Din nou, pentru că ne-a presat calendarul, pentru acest raport nu există o altă posibilitate. Deci discutăm amendamentele, amendamentele și imediat și votăm. Calendarul a fost extrem de dificil, după cum s-a mai spus deja. Vreau totuși să ilustrez un lucru. Mă bucură faptul că niciun amendament nu a fost pe lângă subiect. Așa este, Werner, mai există și așa ceva. Atitudinea față de aderarea Letoniei la zona euro a fost una pozitivă și pentru asta vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru o atitudine și un dialog constructiv în ultimele săptămâni. Discutând cu raportorii din umbră, am, împreună am decis să facem și amendamente consolidate pentru că se merge în aceeași direcție nu au existat probleme și cred că împreună am reușit să ajungem la un rezultat favorabil. Avem șapte amendamente de compromis în total. Au existat și câteva ajustări, ajustări propuse prin amendamente. Amendamente acestea au fost preluate. Avem compromisele A, B, E și F în acest sens. Celelalte compromisuri, C și G, Vin în spiritul acestui raport pentru a ilustra mai bine anumite aspecte și după cum s-a dorit săptămâna trecută, am reușit să menționăm și chestiunea independenței sau dependenței energetice. Pentru asta avem compromisul D. Ne-am decis să nu atingem sau nu ne atingem de anumite dosare în acest uh, raport. E strict vorba de aderarea la zona euro. Deci de data aceasta e vorba strict de moneda euro. La ultima reuniune a raportorilor din umbră am decis să cerem comisiei să revizuiască criteriile de convergență și să le lase în afară acestui raport. În cazul Estoniei puteau să fie, să fie exprimate anumite critici, dar nu se aplică și Letoniei. După cum am spus deja, sunt de părere că criteriile de convergență, într-adevăr, ar trebui să fie preluate și regândite. Pentru asemenea solicitare ar trebui să fie găsit un cadru propice. De aceea aș saluta Uh, preluarea acestei uh, idei și aici, la comisia noastră. La final, vreau să menționez, doamnă președinte, că noi ne-am străduit să avem o atitudine pozitivă în acest raport și să o menținem până la final și cred că privind rezultatul în ansamblul său ne-a ieșit asta. Amendamentele acestea au fost binevenite și uh, împreună am ajuns la concluzia că Letonia ar trebui să fie o țară binevenită până la capăt în zona euro. Mulțumesc și raportorului, felicitări, spune președinta, dau acum cuvântul raportorilor din umbră de la grupul socialist, socialist domnul Cutaș. Thank you, thank you, Madam Chair. Uh, in the name of our group, I would say also... Mulțumesc, doamnă președinte. În numele grupului meu vreau să spun și eu că nu par a fi probleme cu lista de vot și după cum am explicat și data trecută, vom vota pe de întregul pentru aderarea Letoniei la zona euro. Mă bucură faptul că raportorul a găsit o soluție pentru uh, doleanțele politice care există pentru asta există amendamentele de compromis. E vorba de revizuirea criteriilor de convergență, precum și implementarea uh, Uniunii Bancare și așa mai departe. Mai avem și blueprint-ul pentru iunie. Uh, un raport din propria inițiativă ar fi un pas foarte bun. De, de ce? Eu cred că nu e momentul oportun acum, în acest raport, să uh, includem anumite subiecte. Nu acum se necesită o dezbatere, dar cred că e uh, util să avem un raport din proprie inițiativă pe aceste subiecte foarte importante. Grupul meu uh, va sprijini aceste chestiuni. Nu în ultimul rând, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au uh, Uh, depus efortul de a scrie amendamente și, după cum am spus, noi suntem pentru aderarea Letoniei la zona euro. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Raportor din umbră de la Liberal este domnul Clinț. Nu e. Îl înlocuiește cineva astăzi? Nu e cazul. Următorul raportor din umbră este domnul Bese de la Verzi. Merci, merci. Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte rapid vreau să spun domnului Balz că ne satisface foarte mult uh, faptul că dă dovadă de o mare deschidere de spirit. Că, uh, uh nu, este, nu întâmpinăm probleme deosebite și în acest spirit am ascultat pe domnul Baț, luându-și angajamentul, lucrurile luate de colegul uh, de la socialiști, în legătură cu criteriile de convergență pentru extinderea datorită evoluția situației și pentru care noi depusesem un amendament. Dumneavoastră, domnule raportor, vă angajați să avem o discuție în detaliu în această comisie, în perspectiva raport de inițiativă va fi într-adevăr un cadru interesant și pozitiv și în măsura în care există acest angajament, noi retragem amendamentul în cadru amendamentul numărul 8, la fel ca și amendamentul 9 de altfel. În schimb, vom menține, da, amendamentul 18, cred, n-am ochelari la mine, e vorba de noi am ascultat foarte atent ce a spus, dar se referă la regimul fiscal. Deci uh, fiscalitatea în legătură cu firmele și temerile pe care le putem avea din acest punct de vedere. Dumneavoastră nu doriți să apară în acest uh, raport, dar nici nu sunteți în dezacord de principiu cu noi pe tema asta, dar din punctul nostru de vedere am preferat totuși să figureze acest uh, aspect și această dimensiune în rezoluția Parlamentului. Asta înseamnă că vom vota uh, bucuroși în favoarea raportului dumneavoastră. Ah, merci beaucoup. Mulțumesc, spune președinta dar n-a spus care e poziția noastră, se pare, în legătură cu amendamentul 9. Uh, nu, nu, si, si, je, je dit, enfin, je... Răspuns. Nu, poate nu a fost bineînțeles. Îl retragem, îl retragem. Retragem și 8 și 9. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, până președinte, următorul vorbitor de la grupul ECR. Domnul Zile nu ești, dar domnul Trăicec ceruse cuvântul, vă rog. Well, thank you. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Zile, într-adevăr, este raportorul nostru din umbră pentru acest raport, dar nu e aici, nu poate să fie aici. M-am fost rugat să-l înlocuiesc. Um, nu voi vorbi liber, îi voi citi poziția, sublinind că îl reprezint pe domnul Zile, deci nu, nu sunt ideile mele. Domnul Zile, încă o dată, îi mulțumește domnului Balț pentru o atitudine echilibrată, un raport foarte bun. Acest raport e de o semnătate deosebită, deoarece, pe de o parte, arată că uh, Parlamentul European este pentru aspirațiile uh, Letonii de a deveni membru al zonei euro, iar guvernul lui Leton îi oferă un plus de încredere că eforturile sale nu au fost trecute cu vederea și că trebuie răsplătite ca atare. De cealaltă parte, Parlamentul a subliniat foarte clar că mai sunt lucruri de făcut, de exemplu în ceea ce privește reducerea sărăciei și uh, îmbunătățirea egalității, eficienței energetice, diversificarea. E nevoie de mai bună comunicare cu publicul cu privire la introducerea monedei euro, precum și îmbunătățirea supravegherii bancare. Există probleme cu depozitele non-rezidenților. Aceste probleme ar trebui privite de guvernul Letoniei ca fiind o listă de sarcini uh, ce trebuie acoperite fără nici o altă trenare. Spuse domnul Zile, a subliniat domnul Strejcek. Mulțumesc! Oh, pardon. Je répète, donc, il n'y a pas d'autre orateur. Da, dacă nu mai este nimeni înscris la cuvânt, mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, dau din nou cuvântul raportorului. Mă scuzați, domnul Carins. Thank you very much. I'll... Mulțumesc foarte mult. Voi încerca să fiu succint. Vreau să mă refer la cele șapte amendamente de compromis uh, elaborate de domnul raportor. Sunt bine gândite, bine elaborate și țin cont de spiritul uh, în care au fost, au fost depuse amendamentele și aș vrea să-mi exprim uh, explicit sprijinul față de acestea. Felicitări! Domnule Balț, doriți să luați cuvântul pentru concluzii? Da, mulțumesc, doamnă președinte. Nu cred că mai sunt lucruri uh, multe de adăugat, pentru că intervențiile deja au fost suficient de clare. Se vede că împreună am reușit să mm, elaborăm acest raport și mă bucură faptul că uh, noi, uh, Comisia Econ, vom putea recomanda plenarei un uh, votul favorabil pentru aderarea Letoniei la zona euro și cam atât deocamdată. Mulțumesc! Mulțumesc! Aveți noroc, domnule raportor, toată lumea e astăzi atât de cu bun simț. Nu întotdeauna se întâmplă asta, dar pentru că astăzi s-a întâmplat, putem așadar să trecem direct la vot. Mi-ar prinde tare bine să am și eu lista de vot a grupului meu, că nu de atât, dar să știu ce trebuie să fac. Se pare totuși că mai este un, un punct uh, pe ordinea de zi înaintea votului. E vorba de bugetul general pentru uh, mandatul pentru trialog. Mă scuzați. Așa mai aveți timpul să citiți amendamentele dacă n-ați făcut-o până acum. Raportorul e domnul Gigold. Îi dau cuvântul. Uh, it seems uh, that uh, nobody protested once uh, you... Da. Vedeți, nimeni n-a protestat când ați vrut să treceți direct la vot. Poate că nu aveți neapărat nevoie de acest subiect, nu știu exact. Dar lăsând la o parte gluma, uh, aș vrea să vă spun că munca pe un subiect bugetar e uh, foarte dificilă, mai ales cât nu e o propunere de buget încă, nu există una. Și exact aceasta este situația ironică în care ne aflăm. Aș prefera să um, lucrez pe buget, având niște cifre clare în minte, dar secretariatul mi-a spus că trebuie să-mi scriu raportul orice ar fi, în orice condiții. Prin urmare, eu am depus câteva chestiuni uh, uh de ordin general pe hârtie, sunt lucruri pe care le-am discutat și în trecut, plecând totuși de la premisa că va exista un uh, rezultat uh, în urma negocierilor pe buget la comisie. Eu nu o să reiau acum toate aceste subiecte. Subliniez totuși un element care ne îngrijorează foarte tare. Noi am conferit uh, Agenției de Supraveghere Europeană foarte multe sarcini adiționale și știți că aceasta este partea cea mai importantă din bugetul nostru sau acea parte pentru care noi suntem direct răspunzători. Cu oarește neliniște, vreau să vă spun că, dat fiind că sarcinile uh, legislative ale Agenției de Supraveghere cresc, Practic, trebuie să vedem cum evoluează și bugetul acestei agenții. Pentru că principiul înghețării bugetului pentru agenții este unul ironic în acest caz. Pentru că noi, din punct de vedere legislativ, tot uh, am votat. Și rând pe rând, aceste acte normative vor fi puse în uh, uh aplicare. Cu EMIR, cu CRD4, sau uh, cu raportul domnului Burkhard Bad către Solvency 2. Deci dacă toate aceste lucruri vor veni uh, la etapa implementării cu uh, sarcinile EOPA și așa mai departe, noi știm cu ce implicații. Se pare totuși că voința de a spori bugetul în paralel cu toate aceste sarcini adiționale este una limitată și mai degrabă se preferă abordarea aplicării unui haircut. Asta se vrea la Consiliu. Am avut deja asta în anii trecuți și mi se pare că de această dată nu se mai poate. Nu putem să avem mm, din ce în ce mai multă uh, sarcină legislativă, după care să venim și să spunem că în plan bugetar nu se întâmplă nimic și că, de exemplu, nu vor, veni, nu vor exista angajări adiționale. Am văzut ce se întâmplă în Londra. În Londra, mă scuzați deplasându-ne uh, la Autoritatea Bancară Europeană, vedem că tinerii care lucrează acolo sunt foarte entuziaști și nu e nimic rău în asta, dar salariile nu sunt deloc competitive pentru aceștia în Londra. La EIOPA situația este similară din cauza concurenței prezentate de Autoritatea Comună de Supraveghere Bancară de la BCE. Deci nu e o chestiune de dimensiune bugetară, e și o chestiune de uh, rată a salarizării, pentru că ne interesează concurența cu supravegherea națională și cu sectorul privat. Așadar, un element care trebuie să uh, fie important pentru noi este acela că trebuie să apărăm ideea că, pe de o parte, nu putem să conferim noi sarcini prin legislație și apoi să nu existe, de cealaltă parte, niciun fel de atitudine de follow-up. Aceasta este propunerea noastră și cred că ar trebui să continuăm pe această cale, dar în ceea ce privește celelalte subiecte, mai degrabă aș fi curios să vă ascult pe dumneavoastră, să văd amendamentele și apoi să purtăm o discuție deschisă înspre atingerea unui rezultat echilibrat. Doamna președintă, aș aprecia dacă ați putea să lăsați și comisia să intervină. Vreau să știu când vom primi cifrele, și care este opinia Comisiei cu privire la dacă vor da curs sau nu uh, doleanțelor venite de la Eurostat și de la cele trei agenții de supraveghere sau dacă, în baza propunerii comisiei, va exista deja un prim haircut. Parola la comisie. Deci vreți să dau cuvântul comisiei înainte raporturilor din umbră? După aceea, bine. Așadar, dau cuvântul domnului Ferber din partea PPE. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Eu cred că trebuie să fim lucizi când analizăm aceste lucruri. Avem la Comisia Europeană un aparat uriaș. Avem vreo 25, 28, 30 de asemenea agenții și fiecare comisie parlamentară luptă pentru propria agenție ca să fie mai mare, mai importantă, noi suntem uh, pe punctul de a construi un lucru despre care considerăm că este absolut necesar și această ecuație nu este deloc simplă, mai ales că adăugăm și vremurile grele prin care trecem. Vom avea în următorii șapte ani, din punct de vedere bugetar, uh, doar într-o uh, lume a fanteziei noastre mai mulți bani decât am avut în trecut și uh, bineînțeles că datele problemei sunt foarte complicate, așa că ar trebui să ne axăm pe ce este absolut necesar și să fim dispuși pe aici, pe acolo, să tăiem cu pixul roșu. Există aceste posibilități, mai ales uh, dacă până la urmă e să și realizăm că la Econ noi uh, avem competență pe, mai, pe un număr relativ, puțin, uh, relativ mic de uh, titluri bugetare. Trebuie să susținem financiar agențiile noastre și, sincer să fiu, nu vreau neapărat să existe o sporire buget a bugetului. Trebuie să analizăm lucrurile la rece și în liniște. În ceea ce privește agențiile, eu sprijin ceea ce a spus raportorul. De fapt, nu e vorba de o luptă între comisiile parlamentare. Cine își protejează cel mai bine agenția, cine are cea mai competitivă agenție între comisiile parlamentare. Nu. Vrem să uh, avem agenții competitive în plan global și pentru asta e nevoie de personal. Cam atât așadar în ceea ce privește acest subiect. Mulțumesc. Acum, din partea socialiștilor domnul Wangnock, raportor din umbră. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Veți fi, sper, de acord cu mine că e destul de delicat să începem noi lucrările acum în ce privește avizul Econ pe bugetul 2014, pe când nici măcar nu avem acord pentru perspectivele financiare 2014-2020. Comisia pentru bugete Mm, are și ea o discuție în cursul zilei de astăzi pe aceeași temă. Însă colegii noștri nu se vor putea pronunța în mod formal înainte al lunii septembrie. Trebuie să ținem cont de contextul politic foarte sensibil în legătură cu acest dosar și să ținem cont în legătură cu incertitudinea votului final în Parlament care constituie chiar expresia puterii sale. Cred că e înțelept așadar să nu ne pronunțăm acum înainte de a ști ce se va întâmpla în următoarele luni și în această perspectivă la un limbaj reținut la alineatul 2 al proiectului de aviz este, cred eu, problematic, pentru că încă de pe acum acceptă un buget pentru 2014 în scădere. De altfel, putem să cerem cu voce mai răspicată un buget contraciclic la alineatul 1. De altfel, vă reamintesc faptul că Comisia încă nu a adoptat propriul proiect de buget 2014 vom avea la dispoziție acest text în săptămâna care vine și aș dori măcar să așteptăm să vedem care va fi documentul comisiei înainte de a ne pronunța în, leg- în legătură cu amendamentele grupului socialist, pentru că miza acestui exercițiu la ECON e tocmai să ne permită să facem o analiză detaliată a propunerii comisiei. Eu înțeleg că proiectul de aviz uh, al domnului Gigol, care se concentrează mai ales pe prioritățile politice, cum ar fi finanțarea agențiilor de supraveghere, Eurostat sau BEI, este o tentativă inteligentă să eludeze această problemă. Intenția raportorului e lăudabilă și propunerile lui sunt foarte interesante. Astfel, alte programe pe care am avut ocazia să le negociem la Econ ar putea de asemenea să fie menționate în acest aviz. De exemplu, mă gândesc la Fiscalis. Și în încheiere, n-am niciun dubiu că vom putea ajunge la un acord de calitate în Comisia Econ și la timp util voi putea, sper, să, fac să fac propuneri pentru a consolida proiectul raportului. Mulțumesc! Merci beaucoup. Prochain Mulțumesc! Următorul Eh, vorbitor, raportor din umbră de la ALDE, domnul Torvalds, dar nu știu dacă e în sală, îl înlocuiește cineva de la ALDE. Nu e cazul. Așadar, ajungem la grupul ECR. Domnul Zile, dar nici domnia sa nu de față. Îl înlocuiește cineva de la ECR? Nu e cazul. N-am raportor eh, din umbră la GUE întreb dacă alți colegi doresc să ia cuvântul. Domnul Lambert? Nu, nu, mă scuzați. Nu, deci nu e cazul. Domnul Lambert, vreau să pot să vorbesc că din punct de vedere GUE, ECR, ce vreți dumneavoastră? Nu, nu, nu, nu. Vreau să spun dacă alți colegi uh, membrii de clasa a treia, ca să spun așa, care niciodată nu au ocazia să ia cuvântul dacă astăzi n-ar dori. Vreau să spun domnului Grigol că, din nefericire, nu există niciun reprezentant al comisiei care să ia cuvântul, însă ei sunt de acord că uh, vă vor putea răspunde în scris. Dar vă rog, aveți cuvântul. În calitate de raportor, aveți ultimul cuvânt. Bine, dacă nu sunt, nu au cum să se exprime. E și logic. În rest, dacă bine am înțeles, la finele lunii ar trebui să avem cifrele. Nu mai e mult până atunci. Sper ca la un moment dat totuși să le primim. Și bineînțeles că mă interesează și amendamentele colegilor mei. Poate că așa aflu și eu care sunt uh, cei care lucrează în contra noastră. Pe mine, de fapt, ce mă interesează? Mă interesează dacă putem să finanțăm EFRAC în uh, același context, pentru că este cea mai mare subvenție pe care o acordăm. Dacă putem să facem o procedură diferită și să o tratăm în raportul domnului Stolojan. Liam, punctul meu 2 nu trebuie înțeles sau interpretat astfel – nu vreau să spun acolo cât de mare e bugetul european, cât ar trebui să fie. Bineînțeles, când facem politică bugetară, discutăm și despre economii și despre sporirea eficienței în funcție de context. Aceste lucruri sunt de la sine înțelese. Nu este doar din perspectiva econ. Uh, uh, ideea că nu ar trebui să ne băgăm uh, în acele domenii în care există potențial de investiție. Mi-amintesc că la prima dezbatere pe raportul meu ai făcut exact această observație și m-am gândit că, până la urmă, acest lucru vine în spiritul doleanțelor, tale. M-am ferit să menționez explicit bugetul uh, PAC, mai ales pentru că tu la vremea respectivă erai într-o situație delicată cu argumentația ta. Oricum, ca principiu, eu sunt mereu pentru a zăbovi puțin la idei de um, eficientizare și economie. Banii pe care investim noi în materiale de public relations, de relații publice, chit că e vorba de euro sau nu, sunt bani care poate nu mai trebuie investiți uh, tot timpul chiar așa sau în, uh, cu aceeași măsură. Există mai multe domenii așadar în care se pot face economii cu folos Asta pentru ca mai târziu să avem uh, mai mulți bani pentru uh, facilitarea investițiilor în viitor. Deci, trebuie să pescuim și în alte locuri, cum s-ar spune. Mulțumesc deocamdată. Mulțumesc și eu. Mulțumesc. Acum uh, calendarul. Asta a fost primul schimb de opinii. Termenul pentru depunerea amendamentelor e prevăzut pentru data de 18 iulie și uh, 5 septembrie discutarea amendamentelor și din cauza uh, calendarului Comisiei pentru Bugete, probabil că va trebui să și votăm pe 5 septembrie. Vă rog. Uh, Doamna președinte, s-a dit mon Doamna președinte, colegul meu a spus adineaur, dacă există rezultate, nu știu de ce noi vorbim de poziție atât timp când nu știm uh, unde ne aflăm și care sunt sumele. Și regret faptul că niciun, nimeni de la Comisie nu e aici. Președinte, sigur vom vedea vom ști până la momentul respectiv. Dar nu folosește la nimic uh, să fixăm niște date pe care după aceea le tot amânăm, că practic uh, sportul ăsta îl facem la ora actuală. Deci când vom avea rezultatele negocierii, atunci să uh, uh fixăm date. N-are niciun sens ca dinainte să anticipăm sporiri sau scăderi, tăieri, uh, când nu avem încă mijloace eficiente pentru reglementarea pe care discutăm. Aveți dreptate, domnule Gozez, dar comis, secretariatul comisiei face previziuni. Acum, dacă ele nu se îndeplinesc, doar o, cu titlu indicativ. Bun, avem uh, dovada la ora actuală. Previziunea este o artă dificilă pentru că se întâmplă totdeauna înaintea evenimentelor, cum spunea un umorist francez. Dar nu eu fac aceste previziuni, ci secretariatul spune președinta. Vreau să spun și eu ceva. E ciudat, totuși, că noi scriem aici rapoarte, chit că nu avem încă elementele de substanță și sunt perfect de acord cu ce a spus Jean-Paul Gozeț. Mi se pare că ar trebui să explicăm și la coordonator. De ce să avem un raport, de ce să elaborăm un raport dacă nu avem uh, cifrele absolut necesare deocamdată? E chiar straniu. mai ales că pro, a elabora prognoze este foarte greu. Așa că eu nu știu cu ce rost facem noi asta, aș vrea să-mi explice și mie cineva, dar eu sunt un soldățel uh, uh, harnic și mi-am notat totul, să știți. Uh, si je n'avais pas été ici que là, j'aurais dû me pourquoi en um, Poate dacă vreți să știți ce, când vom discuta bugetul 2014, trebuie să mai așteptați, dar trebuie să știm că dacă Comisia pentru Bugete trebuie să țină cont de avizul nostru, atunci avem nevoie de un calendar. Dar acum, ce este important este să stabilim termenul de amendamente. Este termenul de amendamente de punerea amendamentelor 18 uh, iulie. După aceea mai vedem. Uh, votul era prevăzut la patru jumătate, dar uh, cum nu a venit încă toată lumea, luăm o scurtă pauză și ne revedem la 4 la uh, 5 fără 20 fix și să sperăm că va apăra, apărea și doamna președinte pentru a prezida uh, votul la ora 5. Deocamdată luăm o pauză. Steht auch in der Tagesordnung. Okay, are we ready? ready? Bine, suntem gata. Mulțumim tuturor. Am și traducere aici. Putem, uh, vă rog, să ne folosim cartele. să facem un test. Dacă cineva nu are cartela, să-mi spună, vă rog. Bun, foarte bine. Eu, spre exemplu, nu am cartela. Bun, haideți să facem un test, să vedem. Încă două persoane, mai trebuie să voteze. Oricum vom închide. Mulțumesc. 22, foarte bine. Două persoane nu. Văd că nu sunt mulțumite. So, first of all, paragraph one, original text. Mulțumesc. Alineatul 1, text original. Cine este pentru? Împotriva abțineri? se adoptă. Alineatul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum compromisul A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 este retras. Deci compromisul C pentru împotriva abțineri se adoptă. 5 a fost retras, deci ajungem la compromisul D, cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Acum trecem la compromisul E, imediat. Bun, 12 a fost retras, deci uh, compromisul E, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul F, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Avem amendament oral la compromisul G uh, pe două părți. Mulțumesc, am o obiecție față de acest amendament. Mai, mai obiectează cineva. Bun, deci nu putem să supunem la vot. Bun, am putea să avem și o procedură mai uh, prietenoasă. Dar mă rog, compromisul G, așa cum a fost original, cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. Avem amendament oral al verzilor la 18. E o rescriere totală o reformulare totală. Bun, suntem de acord cu acest amendament, nu obiectează nimeni, deci dacă îl supunem la vot atunci și uh, trece, atunci uh, textul original uh, e caduc. Să vedem cine este pentru, împotrivă, abțineri, bun, se respinge. Da, vom verifica. Uh, hang on, what my lot doing? Right. Okay, one more to add to the... Bun, încă un vot. Bun, 16 pentru, 21 împotrivă, deci e caduc și atunci supun la vot amendamentul original, 18, cine este pentru, împotrivă, mm, nu știu ce se întâmplă, haideți să verificăm. 18, this is 18, varianta originală. Că 5 persoane trebuie să voteze. Vă rog să votați că voi închide votul. Bun, se respinge. Așadar trecem la amendamentul 20. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Bun, vot pe la amendamentul 22, prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Alinatul 12, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 13, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, în bloc, putem să facem toate considerentele până la sfârșit în bloc, să le votăm foarte bine, deci până la sfârșit cine este pentru, împotrivă, abțineri, bun, se adoptă. Și atunci facem vot electronic, votul final uh, al textului mm, cu modificările pe care i le-am adus. Uh, încă o persoană trebuie să voteze, mulțumesc, uh, și împreună cu mine, deci 35 pentru, o persoană se opune și două persoane se abțin. Cu asta mulțumesc și felicitări raportorului. I think we now uh, the minister next, yes? Urmează întâlnirea cu domnul ministru, dar trebuie să mai facem încă o pauză până sosește, la, până la ora 17, deci pauză. Okay, so uh, I welcome. Bună ziua. Urez bun venit domnului ministru. Domnului președinte al Consiliului Michael Noonan, care a venit pentru dialogul obișnuit de la finele președinției. Cred că Irlanda are motive să se mândrească cu unele rezultate și capitole încheiate și eu mă bucur de rezultatele obținute. Urmăm procedura obișnuită, 10 minute în partea domnului ministru, după aceea un, uh, o sesiune de întrebări și răspunsuri. Vă rog foarte mult ca uh, întrebările dumneavoastră să fie succinte, să fie întrebări, nu afirmații și dacă avem timp, s-ar putea să mai aveți uh, vreme și de o întrebare suplimentară, ceea ce e mult mai interesant. Aceasta este în procedura noastră, iar acum, Michael, îți dau cuvântul. Mulțumesc, Sharon. Am venit la comisia dumneavoastră în ianuarie și mă bucur să mă aflu din nou înainte dumneavoastră, înainte de finele președinției irlandeze. Au avut uh, loc cinci consilii ECOFIN și uh, un uh, consiliu ECOFIN cu succes la Dublin. Sperăm să ne mai întâlnim și miercuri aceasta pentru a vedea dacă putem ajunge la un acord la Consiliu. În ceea ce privește rezultatele președinției irlandeze, vreau să mă refer la un discurs din ianuarie anul curent, înainte de începerea președinției noastre. Am încercat să ne cunoaștem mai bine la toate nivelurile. Am uh, colaborat cu dumneavoastră, colegiuitori, pe un număr uh, semnificativ de dosare și uh, cred că modul nostru de lucru a fost constructiv, pozitiv. Am, am atins foarte multe dintre rezultatele stabilite în ianuarie, la, începutul anului și și cred că propunerile și cred că um, pachetul nostru de propuneri pe care ni l-am impus la începutul anului a fost unul ambițios vom uh, desfășura activitatea privind guvernanța economică, mai ales în cadrul procesului semestrului european, încercând să ajungem la un acord privind pachetul celor două măsuri și de supraveghere economică din zona euro. În ceea ce privește serviciile financiare, am prioritizat uh, munca în ceea ce privește Uniunea Bancară uh, pentru a. Am avut și acorduri privind directiva cerințelor de capital, mecanismului de supraveghere și uh, în ceea ce privește răscumpărarea și mecanismul de soluționare. Am uh, încercat să facem progres și în ceea ce privește MIFID și um, alte directive am ajuns deja un acord uh, la Consiliu în ceea ce privește permiterea statelor membre care doresc să treacă la următoarea fază de introducere a taxei pe tranzacțiile financiare, care arăta foarte clar uh, că există un nivel de imparțialitate a acestei președinții, fiindcă am reușit să permitem uh, evoluția asupra unui text pe care nu doream să-l introducem. Ne aveam și alte priorități în ceea ce privește impozitarea. Doream să ducem discuții privind uh, um, baza fiscală um, corporatistă consolidată, uh, combaterea fraudei, adoptarea programului Fiscalis, uh, combaterea evaziunii și evitării fiscale, să negociem um, mandatele cu țări terțe și am încercat să eficientizăm uh, uh, procesul uh, bugetului anual pentru 2013 și pregătirea orientărilor pentru bugetul 2014. E limpede că am înregistrat progres în ceea ce privește agenda serviciilor financiare. Era foarte important să înregistrăm progres în ceea ce privește legislația acesta la baza Uniunii Bancare și am înregistrat progres în ceea ce privește această agendă. Acest lucru era important nu numai pentru președinția irlandeză, cât și pentru Europa. Uh, am ajuns la un acord privind directiva cerințelor de capital, care va duce la îmbunătățirea stabilității sistemului bancar în întreaga Europa. Am ajuns la un acord privind um, mecanismul de supraveghere unic și uh, toate acestea vor îmbunătăți uh, supravegherea bancară la nivel european. Au avut loc discuții dificile la cel mai recent confin în ceea ce privește um, directiva răscumpărării și rezoluției bancare și soluționării bancare. Facem însă tot ce se poate pentru a ajunge la un acord la Consiliu. Asta pentru a pentru a iniția dialogul cu Parlamentul privind acest uh, dosar foarte important. Mai e lucru de băutut în ceea ce privește uh, garanțiile și um, trebuie să ajungem la un acord uh, la nivelul colegiuitorilor aici. Uh, poziția noastră privind uh, schema a garanțiilor este foarte clară la acest moment. Vă reamintesc și de alte aspecte a agendei financiare. Am ajuns la un uh, acord politic uh, privind directiva cu privire la ipoteci, ceea ce va îmbunătăți situația ipotecilor la nivel european. Sperăm um, directiva privind fuziunile, mă scuzați, care va îmbunătăți sistemul fuziunilor. Uh, vom încerca să îmbunătățim situația pieței pentru emițătorii mici și mijlocii. La, ecofinul, la ultimul Ecofin am ajuns la un acord privind uh, MIFID, ceea ce deschide ușa uh, dialogului tripartit cu celelalte instituții. Am ajuns la un acord la Consiliu privind produsele PRIPS, am înregistrat progres la Consiliu și în ceea ce privește uh, regulamentul privind uh, valorile mobiliare centrale și am început discuțiile privind directiva spălării banilor. Am înregistrat progres privind uh, dosarele instituțiilor financiare, am ajuns la un acord și cu Parlamentul European. Acolo unde nu am reușit să ajungem la un Uh, la un rezultat. Vom lăsa dosarele pentru următoarea președinție. Este important ca președințiile să conlucreze pentru a înregistra progres. Noi ne-am uh, bazat pe activitatea făcută de Cipru și sperăm că și Lituania va beneficia de pe urma activității noastre. Mai avem uh, mai avem mult de lucru, mai sunt uh, provocări de depășit în uh, sectorul uh, serviciilor financiare, unde uh, Uh, există peste 30 de propuneri de regulament, uh, iar discuțiile între Consiliu și Parlament uh, au îmbunătățit aceste propuneri și pentru a avea o legislație mai bună cu toții, trebuie să ne folosim de experiența statelor membre. Principalul nostru obiectiv este legislația de înaltă calitate care să fie eficientă și pusă în aplicare. Dorim să, să acționăm rapid, dar nu în detrimentul calității. Uh, aceasta este o abordare rezonabilă, după părerea mea, și uh, a fost uh, folosită foarte bine până acum. Învățămintele trase din criză ne-au dus la reforme uh, în Uniunea Europeană, printre care introducerea unui nou sistem de supraveghere pentru politici bugetare și economice, s-au introdus uh, reguli mai bune în ceea ce privește limitele datoriei, s-a pus mai mult accent pe datorie, un pachet fiscal pentru statele membre, uh, mai multă flexibilitate în situații de criză și așa mai departe. Acum se aplică mai, mai bine regulile, acest lucru este foarte important. Statele membre sunt judecate acum după modul în care își pot atinge uh, obiectivele de, pe termen mediu, cum se folosesc procedurile de, de, de de excedent și așa mai departe. Există mai multe politici economice, avem uh, semestrul european și pachetul celor șase măsuri, iar rezultatele președinției noastre în ceea ce privește guvernanța economică, am ajuns la un acord uh, prin pachetul celor două măsuri care permite supravegherea uh, datoriilor uh, unor state membre și uh, mai ales uh, pentru statele care se confruntă cu dificultăți. Pachetul celor două măsuri este acum în vigoare din luna mai. Uh, Eh, semestrul european este foarte important pentru a se asigura că statele membre își discută planurile bugetare și economice cu partenerii europeni eh, în momente clar stabilite de-a lungul anului. Iar noi, președinția irlandeză, am, am, avem o foaie de parcurs pentru că acest eh, proces încă din luna decembrie să se desfășoare mult mai lin. Am registrat succes în ceea ce privește guvernanța economică a Uniunii Europene și astfel procesul semestrului european va putea fi uh, uh, finalizat la Consiliul European de această săptămână, chiar dacă nu este un punct de agenda de zi, vreau să fac referire la acordul privind uh, asistența multilaterală pentru Georgia și alte state. Acest dosar uh, uh, se, se blocat ceva timp și mă bucur foarte mult că am reușit să găsim o soluție până la urmă. Am avut rezultate bune și în ceea ce privește impozitarea, chiar mai mult decât ne-am așteptat. Uh, am vorbit deja despre acordul de la ECOFIN eh, care permite mai multor state să introducă taxa pe tranzacții financiare. Președinția, jucătorul activ în ceea ce privește promovarea măsurilor antifraudă și antievaziune fiscale la Consiliul ECOFIN. În Comisarul Semeta și, eh, și eu am scris tuturor ministrilor de finanțe în ceea ce privește combaterea uh, fraudei și evaziunii fiscale. Uh, evenimentul de pe 24 aprilie mm, și o serie de măsuri care pot fi adoptate de Consiliu. S-a dat un mandat prin care Comisiei îi se permite să înceapă discuțiile cu uh, uh, țări în ceea ce privește acordurile uh, fiscale. A, fost, a existat și un acord privind Fiscalis 2020, care este un program foarte important pentru combaterea fraudei. Iar acest dosar așteaptă, așteaptă acordul asupra bugetului și cadrul financiar multianual. Am ajuns un acord privind combaterea evaziunii fiscale și la Ecofinul de vineri. Am ajuns la un acord uh, privind uh, mecanismul de sarcină inversată și scopul său de a prevenire fraudei. Astfel vom, uh, vom permite resurselor financiare să fie să fie canalizate către trezorările europene. Avem un avem și un raport Uh, care va fi prezentat în acest sens la Consiliul Ecofin, care a fost prezentat la Consiliul Ecofin din UE. Deci, dar, uh, din păcate, nu am ajuns la rezultate similare privind uh, taxa energetică. Am discutat despre niveluri minime privind produsele energetice și anumite derogări, dar noi ne doream, sloganul nostru era creștere economică și locuri de muncă și consider că am că am progresat în ceea ce este agenda noastră, ne-am uh, câștigat credibilitatea și uh, Astfel putem îmbunătăți mediul de afaceri, fiindcă stabilitatea financiară este foarte importantă și o precondiție pentru creștere. Nu este suficient și, um, și astfel sunt subliniate uh, este studiată nevoia de a trage învățăminte de pe urma crizei și, uh, și de a fi orientată mai pe viitor, de a uh, lua măsuri pentru a avea o strategie de creștere economică viguroasă. Dat fiind resursele financiare limitate și uh, constrângerile în ceea ce privește creditarea bancară, este foarte important ca toți decizionarii și toate părțile implicate să uh, să înțeleagă modul în care sistemul financiar și instituțiile financiare pot fi folosite pentru a canaliza finanțele dispoziție, la, care le avem la dispoziție către, către investiții și către IMM-uri. Uh, Cartea verde privind finanțarea pe termen lung a economiei europene reprezintă un pas înainte foarte important și uh, și ne arată că această politică este una extrem de importantă pentru Europa. Am fost foarte activi în ceea ce privește promovarea agendei pentru creștere și am avut o discuție foarte importantă privind creșterea la uh, ecofinul uh, informal. S-a, s-a, s-a creat și un grup de experți uh, și din uh, domeniul finanțelor și IMM-urilor. Am, am uh, am încercat să permitem BASE să, să promoveze creșterea și investițiile în statele membre. Am încercat să asigurăm stabilitatea monedei euro prin coordonare și reforme, precum și uh, printr-un set de legi privind uh, Uniunea uh, monetară. Mai, încă, mai este însă nevoie de mai mult, mai ales în ceea ce privește legislația privind Uniunii bancare, iar uh, Consiliul și Parlamentul uh, Comisia și, uh, Consiliul și Parlamentul nu se pot impune soluții, trebuie să, trebuie să facem față unor uh, păreri divergente, până la urmă găsind un compromis. În, în ultimele șase luni uh, s-ar putea să nu fi fost tot timpul pe aceeași lungime de undă, dar am conlucrat pentru a ajunge la rezultate pe dosare dificile și până la urmă acesta este rolul nostru al tuturor și anume de a de a de a ajunge la rezultate pentru cei care ne-au ales, uh, chiar dacă mai sunt provocări, uh, care au mai rămas provocări de rezolvat, eu cred că totuși am făcut o treabă bună timp de șase luni și vă mulțumesc foarte mult. Okay, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, uh, Lista dosarelor este una impresionantă, lista dosarelor unde ați um, înregistrat progrese, fiindcă ați avut o moștenire foarte grea și, și noi ne-am exprimat frustrarea din cauza blocajelor înregistrate, dar cum spuneam, nu, am, nu este vina președinției irlandeze, pur și simplu Așa s-a întâmplat, poate noi în general ne-am mișcat mai repede decât Consiliul de ani de zile. Uh, Bun, acum uh, trecem mai departe la cele 5 minute de întrebări și răspunsuri, mai întâi din partea PPE-ului Jean-Paul Gozes. Ai cuvântul. Prezident, mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule ministru. Nu am nicio îndoială că dumneavoastră v-ați implicat personal și că ați depus un volum impresionant de muncă nu aveți căștile pe urechi. Bun. Pot să o iau de la început. Spuneam, domnule președinte, că nu ne îndoim niciun moment de implicarea noastră personală și de volumul colosal de muncă pe care l-ați depus pentru a încerca să faceți progrese cu aceste dosare. Deci, din acest punct de vedere, puteți spune într-adevăr că președinția irlandeză a făcut o treabă foarte bună. Însă dați-mi voie să privesc lucrurile cu ochii alegătorilor noștri, că pe ei reprezentăm noi aici. Cred că pentru alegători Europa nu face progrese, rezultatele electorale sau toate discursurile pe care le auzim, toate reacțiile acestea defavorabile din toate țările europene ne arată foarte bine că și dumneavoastră și noi, sau nici dumneavoastră, nici noi, n-am reușit să uh, facem oamenii să aprecieze ceea ce facem noi aici pentru că, în primul rând, dosare importante sunt blocate. Doamna președinte tocmai uh, vorbea de ceea ce am votat noi, de moțiunea pe care am votat-o și e destul de rar, nu? De uh, se punea în cauză uh, Consiliul în ansamblu său și nu președinția irlandeză. E vorba de incapacitatea guvernanților, chiar și de aceeași culoare politică, să ajungă la soluții comune mm, și pe dosare pentru care Parlamentul a lucrat și destul de mult, cred eu, cu un consens larg, ceea ce arată că putem găsi soluții la problemele noastre. Deci avem dificultăți de a transmite mesajul, de a transmite realizările noastre și criza nu s-a terminat. Și aici nu vă ajută deloc colegii dumneavoastră din celelalte guverne care explică la ei acasă că altundeva sunt problemele, nu la ei acasă ei le-au rezolvat. Nu, nu e adevărat. Problemele nu sunt rezolvate. Și noi ne dorim de la o președinție ceva ce ați încercat noastră să faceți cu mult curaj și cu multă muncă, și anume, noi ne dorim ca statele să uh, acționeze în același sens. Astăzi, din păcate, este forțat să constatăm că dosare foarte importante, uh, esențiale, chiar să spune, pentru Uniunea Europeană, sunt în impas înțeleg că sunt interese naționale. Nu fiecare țară are propriile sale interese, dar eu cred că cetățenii noștri așteaptă altceva de la Europa. Și când cineva ține la cauza europeană, resimte acest, acest dezinteres mm, față de Europa, accentuată, sigur, de cuvinte câteodată irresponsabile sau nestăpânite, mai ales din partea președintelui Comisiei. Deci, domnule președinte, nu uitați ce v-am spus la început în legătură cu propriul dumneavoastră volum de muncă, însă ce ne sugerați după ce ați citit, sigur, cu foarte mare atenție moțiunea pe care am votat-o recent la Parlamentul European, v-aș întreba. Mulțumesc pentru răspuns. Uh, thank you very much, Mr. Uh, I think we're all aware. Mulțumesc. Suntem de acord cu toții de dificultățile cu care se confruntă cetățenii, indiferent de țara de proveniență. Nu e vorba doar de țări aflate în program de restructurare, precum Irlanda, e vorba și de alte țări din Uniunea Europeană și cu siguranță plătim scump pentru păcatele trecutului. Există proceduri de corectare fiscală, uh, și acestea nu sunt niciodată ușoare, mai ales dacă se reduc cheltuielile, acestea au un efect asupra serviciilor și dacă cresc impozitele, există o problemă cu uh, distribuirea salariului pe cheltuieli. Crește și șomajul în asemenea situații. Deci, de aceea președinția irlandeză a uh, considerat că stabilitatea, creșterea și ocuparea ar trebui să fie un pilon în președinția irlandeză, pentru că am vrut să transmitem un mesaj cu privire la mecanismul de corectare a deficitului și uh, chestiunea datoriei publice. Sunt uh, subiecte care, pe termen lung, intră în contradicție cu obiectivele noastre. Uh, am vrea să facem corecturile fiscale necesare și cu toții suntem uh, perfect conștienți de faptul că există o dezbatere mai amplă despre programele de austeritate și de corectare, dacă există alternative care ar fi mai bune. Percepția noastră în timpul președinției a fost că nu e de fapt o chestiune de a avea un program în loc de ceea ce se întâmplă, ci să avem un program pe lângă ceea ce se întâmplă. Deci, la asta trebuie să muncim cu toții. În termen de ceea ce ne-am dori, credem că programele de corectare pot să continue, dar progresul este unul foarte lent, mai ales în ceea ce privește completarea, finalizarea pieței unice. Credem că Capitalul adițional oferit băncii europene de investiții, vreo 120 de miliarde, este o idee foarte bună, dar uh, mai ales în ceea ce privește finanțarea contrapartidelor, această chestiune ne încetinește progresul și ne îngreunează sarcina de a oferi capital adițional. Dacă analizăm uh, modelul american, unde 75% din uh, finanțare provine din alte surse decât bancare, atunci ne dăm seama că noi depindem mult prea mult de bănci ca sursă de lichiditate în Europa, mai ales pentru industrie, pentru IMM-uri și tocmai de aceea la formul de la Dublin am cerut Comisiei o carte verde uh, pe acest subiect și e un grup de lucru pentru alternative de finanțare. Deci așa privesc eu viitorul. Nu putem să schimbăm uh, politica doar în șase luni, dar ceea ce s-a făcut a fost uh, stritul necesar, insuficient însă și pe asta trebuie să construim. Mulțumesc! Mulțumesc și acum în numele socialiștilor Liam Ongok. Merci Sharon. Monsieur le ministre. Euh, Mulțumesc Sharon. Domnule ministru, ați insistat foarte mult asupra progreselor făcute în materie de guvernanță economică, însă Totuși, încă guvernanța economică suferă de pe urma unui grav deficit de democrație. Am văzut asta recent, atunci când Comisia și-a fixat obiective de reducere a deficitului, care sunt uh, mult mai constrângătoare și mai rapide decât cele propuse în six-pack și în two-pack. Dacă am avea un control democratic, poate am fi putut evita erorile care au dus mai apoi Comisia la revizuirea propriilor sale recomandări pentru un număr de țări puțin neglijabile în zona euro, cum ar fi Franța, Spania, Italia și Portugalia. Motiv pentru care Acum mă refer la cele declarate de domnul Rasmussen astăzi. Vorbim de un membru al Consiliului Director al BCE care a spus uh, astăzi că în următoarea etapă a Uniunii Economice și Monetare e nevoie de, sau era nevoie de, un guvern, de o guvernare economică mai integrată și controlată de unele organisme democratice și poziția apărată de domnia sa e aproximativ la fel cu cea apărată de Parlament în raportul Tyson. Asta însemnând că noi spunem că la fiecare nivel de luare de decizii trebuie un control democratic. Ceea ce spune uh, membrul BCE este că față cu Consiliul și cu Eurogrupul uh, trebuie consolidate puterile Parlamentului European uh, și contraponderea democratică înseamnă mai multă putere uh, pentru Parlamentul European și nu doar un comitet uh, cu membrii ai Parlamentelor Naționale. Eu vreau să știu care e poziția noastră în această dezbatere și dacă veți transmite acest mesaj uh, succesorilor uh, dumneavoastră lituanieni. Mulțumesc! Well, on the issue of governance, uh... În ceea ce privește guvernanța, Semestrul european a funcționat destul de lin. Noi uh, am perfecționat aplicația și mai ales în ceea ce privește recomandările specifice din partea comisiei, uh, au, acestea au fost de ajutor. A existat o procedură de consultare și în cele din urmă comisia a promulgat avizul. Acesta a trecut și la um, Consiliu fără amendamente și cred că acest lucru ne-a ajutat. Există țări care au primit un răgaz pentru a face toate ajustările necesare, dar ținând cont de argumentele prezentate, ascultându-le, mă refer aici la lipsa de cerere, de cerere din partea consumatorilor, a oferi un răgaz anumitor economii, mi se pare mie a fi o abordare sensibilă progresul către o uniune fiscală continuă, regulile sunt aceleași, nu ne îndepărtăm de astea, dar s-a luat o decizie, totuși, de a oferi uh, ceva timp uh, anumitor state de a se adapta noilor uh, reguli. Deci mi se pare o chestiune de bun simț, de gândire macroeconomică sănătoasă. Dacă anumite decizii ar fi fost mai bine implementate, dacă ar fi existat un comitet parlamentar implicat în întregul proces, eu nu știu. Dar, în general, eu sprijin democratizarea acestei uniuni. Este cea de-a treia președinție pentru mine și e clar, am văzut, lucrurile s-au schimbat. Este un mare avantaj că Parlamentul este acum uh, colegislator. Din experiență pot să vă spun că până la finele acestei luni vom avea 10-11 dosare finalizate, 7 fiind unele care, care au impus o cooperare colegislativă. Deci noi privim această președinție ca fiind foarte de succes în ceea ce privește rezultatele concrete. Povestea comunitară este una în derulare. Acum ne aflăm la începutul unui nou drum. Citeam biografia lui Thomas Jefferson și conflictele pe care le-a avut cu Andrew Hamilton uh, prin 1780-90, uh, la cumpăna dintre secole și exact uh, aceleași idei se constat acum și în Europa. Și există similitudini între direcția care a fost aleasă atunci și ceea ce alegem noi uh, acum aici în Europa. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar toate lucrurile evoluează într-un calendar. Mari pași înainte către democratizare și către o unificare europeană întotdeauna reprezintă un răspuns la un cataclism. Ehm, de data aceasta, stimulul a fost oferit de ehm, această criză financiară și economică. Și poate că pentru a avea o uniune politică, iarăși avem nevoie de o catastrofă, pentru că evoluția politică nu este una lineară, ci mereu una abruptă. Mulțumesc, Filip de Bacăr, acum pentru un ALDE. Mulțumesc! În numele liberalilor vreau să vă felicit și eu pentru ultimele șase luni și pentru ceea ce ați încercat să faceți pe anumite uh, dosare, nu doar dosare economice și financiare, ci mm, și altele pe care le-am uh, zărit și pe care le-am văzut uh, blocate la celelalte comisii. Felicitări așadar din partea mea. Am două întrebări specifice. Prima poate va suna filozofic. În ultimele zile au venit câteva declarații din partea SUA cu domnul Bernanke. Reacțiile au fost uh, destul de grave și mai târziu aceleași declarații au venit și de, din partea Chinei, spunând că au și ele probleme financiare. Nu doar statele membre sunt conectate financiar. Până la urmă, noi uh, acționăm într-un sistem global – și atunci vine și întrebarea mea. La nivel european, Consiliul nu e în stare să ajungă la un acord pe chestiuni de substanțe, substanță, uniunea bancară și uh, rezoluția bancară. De, ve, declarațiile venite din partea Americii și a Chinei arată că în plan global există incertitudine și instabilitate. Așa că vă întreb pe dumneavoastră, cum progresăm pe aceste dosare? Nu e oare prea lent progresul? cu efecte prea lente, pentru că, până la urmă, piețele financiare sunt fragmentate în Europa. Finanțarea economiei reale, finanțarea IMM-urilor este foarte importantă și apar probleme aici. Așa că vă întreb, care sunt acele propuneri, o propunere, două, de care credeți că am avea nevoie în următoarele luni pentru a ajuta anumite întreprinderi să depășească criza? În al doilea rând, în urmă cu câteva săptămâni, uh, Comisia a făcut recomandările specifice pe fiecare țară. S-a discutat și la Consiliu, dar am zărit o chestiune orizontală care apare în mai multe state membre, reforma pensiilor. Comisia a făcut declarații ferme spunând că vârsta de pensionare, vârsta obligatorie trebuie să crească. La Consiliu dezbaterea se poartă acum cu privire la ce se poate face pe strategiile de pensionare timpurie dar mi se pare că nu se face nimic pe vârsta obligatorie de pensionare. Dacă vrem o dezbatere sinceră cu cetățenii, după cum a spus și dumneavoastră, este foarte important să purtăm dezbaterea și pe acest subiect. Există evoluții demografice care uh, ne stau înainte și e clar că aceste probleme orizontale cu reforma pensiei trebuie abordate, uh, așa că vă întreb ce părere aveți despre modificarea recomandărilor uh, de țară la, comisie, la Consiliu. Mulțumesc! Mulțumesc! Cele două mari proiecte care avansează acum, ghidate de Consiliul Ecofin, sunt Uniunea Fiscală și Uniunea Bancară. Uniunea Bancară este pe vine, cum s-ar zice, în timpul președinției noastre am reușit împreună cu Parlamentul să votăm uh, directiva pentru cerințele de capital 4 și cu ajutorul predecesorilor noștri și al Parlamentului am obținut și mecanismul unic de supraveghere. Marea bucată arhitecturală se referă la rezoluția bancară și, din păcate, nu avem un, uh, eco, un acord. Ne vom întâlni miercuri însă și vom vedea cum uh, mergem pe mai departe. Există acord în ceea ce privește chestiunile de bază, dar mai sunt chestiuni pendinte pe care trebuie să lucrăm. Dar uh, suntem plini de speranță și uh, în decursul acestei țări vom uh, planifica această reuniune într-o manieră exhaustivă. Voi mai avea și dezbateri în particular în uh, pregătirea acestui Consiliu. Vom lucra cât de mult și până la ce oră e nevoie ca să ajungem la un acord, să reușim. În ceea ce privește reforma pensiilor, Sistemul de pensii a fost reformat în mai multe țări din Uniunea Europeană. Cei care sunt acum într-un program de restructurare, avem un mandat de restructurare și a sistemului de pensii. La noi, de exemplu, vârsta de pensionare e deja stabilită prin lege și a crescut la 68 de ani. Și există și alte țări care prevăd o vârstă mai târzie de pensionare. Și există apoi țări care urmează acest exemplu, dar nu există un, o vârstă obligatorie pan-europeană. Poate din cauza că demografia variază de la un stat la altul. Vârsta de pensionare uh, care e fezabilă pentru un anumit stat poate este nefezabil într-altul. Deci mereu e nevoie să găsim un echilibru între ce e o măsură de bun simț la nivel central și ce e o măsură de bun simț uh, pentru suveranitatea individuală. Până la urmă, uh, pensionarea timpurie, din cauza divergențelor și a demografiei, este o problemă mișcarea tradițională este aceea de a merge către o vârstă mai târzie obligatorie de stradă, dar ar trebui totuși să lăsăm unele lucruri la discreția statelor membre în plan individual. Mulțumesc! Și trecem acum la ve grupul verzilor cu Filip Lambert. Welcome, Mr. Noonan. Uh... Mulțumesc, domnule Noonan. În primul rând vreau să spun că, într-adevăr, președinția irlandeză a înregistrat uh, succese notabile. Uh, dosarul uh, CRD, cerințele de capital, un dosar la care ne foarte tare. Poate că Uh, soluțiile oferite pentru industria bancară nu sunt cele mai fericite, dar cel puțin am înregistrat progres. Vă mulțumesc pentru, vă mulțumesc pentru toate acestea. Ați dat dovadă de foarte mult profesionalism și sper să vă urmeze și alții exempluri în Uniunea Europeană. Dar um, um, preocuparea mea este BERD, bineînțeles nu putem să facem specul în ceea ce este rezultatul întâlnirii importante de această săptămână, dar care este intuiția dumneavoastră în ceea ce privește uh, chestiunile importante și modul în care s-ar putea rezolva. Și încă o remar remarcă succintă. Vreau să spun că mă cam enervează faptul că uh, că că Irlanda este exemplu pentru redresarea economică. Mă uit la cifrele țării și situația economică în, în țara dumneavoastră. Îmi dau seama că țara, populația a fost supusă unui tratament foarte aspru, lipsit de justiție socială și nu cred că în Irlanda nu cred că sarcina, povara cea mai mare a redresării este dusă de cei mai puternici și, în al doilea rând, Irlanda am, putea să spunem că ducem mai mult decât uh, îi se cuvine din povara corectării, redresării greșelilor trecute. Vreau să spun că a existat o, o creditare, um, o, o, um, au fost foarte multe împrumuturi în, um, necumpătate în Irlanda, dar și multă lume a acreditat Irlanda în mod de Mulțumesc foarte mult pentru complimentele făcute, laudele aduse președinției irlandeze, mai ales în ceea ce privește progresul privind uh, dosarul, um, privind cerințele de capital. Um, știți că nu am avut o directivă privind um, uh, soluționarea și uh, băncilor și răscumpărarea la Consiliu. Nu am înregistrat succes aici și nu am avut timp la dispoziție pentru a soluționa lucrurile. Am, pur și simplu, n-am avut suficient timp. Um, nu înseamnă neapărat că ne-am uh, confruntat cu obstacole de nesurmontat. Deci am, uh, am uh, amânat lucrurile din cauza că n-am mai avut timp, pur și simplu, să făcuse prea târziu în noapte și vreau să vă spun că președinția irlandeză a, a lucrat din greu pentru a găsi o soluție și suntem foarte aproape, dar mai avem un pas de făcut. S-au exprimat mai multe păreri privind directiva, mai ales în ceea ce privește echilibrul între cei care doresc mai multă flexibilitate și cei care doresc o abordare mai armonizată. Principiul călăuzitor uh, este acela de bail-in mai degrabă decât bail-out. Iar unele țări doresc uh, mai degrabă să existe opțiunea de a folosi elemente din bail-out în afară de măsurile de bail-in. Uh, și există un grup uh, care uh, susține mai degrabă bail-in și un grup de țări din afara zonei euro doresc să existe flexibilitatea pentru a folosi unele măsuri de bail-out, de salvare, mai ales pentru a folosi banii din propriile fonduri de răscumpărare care au fost care sau strâns în ultimii ani. Deci aceasta este dezbaterea și încercăm să ajungem la o poziție de compromis. Uh, Trebuie să se dea oarecare flexibilitate, iar dezbaterea acum se desfășoară în jurul nivelului de flexibilitate care să fie acordat și condițiile aferente acesteia. Iată ce vom, ce vom face miercuri, sper eu. Sperăm să ajungem la un acord pe marginea acestui subiect. În ceea ce privește descrierea Irlandei ca exemplu de urmat în ceea ce privește programele de salvare, este mă rog, mai degrabă o invenție mass mediei care nu ne place, chiar ne enervează, enervează pe toți irlandezii, indiferent de culoarea politică. Știm foarte bine cât de greu, a, cât de, cât de greu le-a fost, i-a fost poporului irlandez. Uh, nu, nu e vorba de cine, uh, cine pune umărul, cine, cine Ah, face sacrificii. Toată lumea în Irlanda a făcut sacrificii în ultimii cinci ani, iar eh, cei care au făcut cele mai mari sacrificii au fost cei care și-au pierdut locul de muncă. Dar eh, și cei care au o slujbă bună, eh, impozitul mediu este 52% pentru angajații, iar, iar, iar asta înseamnă 32.800 de euro pentru uh, uh, Uh, persoană singură, pentru o persoană singură sau peste 38.000 pentru un cuplu cu un copil, deci nimănui nu e ușor și perspectivele, părerile diferă, dar toată lumea a suferit. Însă, încet, încet, facem pași înainte, vom ajunge la ținta deficitului de, până, de 3% până în 2013. Acum vorbesc mai, mai degrabă în calitate de ministru de finanțe decât ca președinte al Uniunii Europene și uh, vreau să vă spun că uh, crește mai eh, puternic decât eh, alți vecini europeni, dar nu ne-a fost ușor și eh, suntem hotărâți să punem, să împăr, împărțim povara pe umerii tuturor. tuturor. Nu am, nu am redus alocațiile și indemnizațiile sociale cei care și-au pierdut cei care și-au pierdut locul de muncă au cel puțin uh, dreptul la un uh, venit minim pe urma ajutorului de șomaj. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh... Kiitoksia, rouva puhemies. Ja tervetuloa, herra ministeri. Domnul Terho. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, și bun venit la comisia noastră. Vreau să adresez o întrebare care a mai fost ridicată astăzi a spus și dumneavoastră mai devreme um, că um, politicile financiare sunt importante, dar uh, la ecofinul trecut au fost criticate unele state membre în ceea ce privește corect, uh, um, corecția procedurii de deficient, deficitului excesiv. Ce părere aveți despre aceste critici? Uh, ați spus că sunt necesare și de înțeles, dar oare se instituie o tendință și ce justificare găsiți acestor mustrări făcute? Mulțumesc. Mulțumesc. Uh, guvernul uh, nostru în Irlanda a apelat puterea în uh, martie 2011. Troica era în Irlanda atunci și exista un program de lucru uh, în desfășurare. Noi am desfășurat uh, mai multe negocieri pe marginea acestui program, iar primele uh, trei negocieri, printre altele, ne oferau un an suplimentar pentru a, a, pentru a atinge ținta deficitului. Uh, programul era 2014, acum avem anul 2015 și Acum procedura deficitului bugetar, mai multe țări au primit, prin și Portugalia au primit mai mulți ani pentru a ajunge la deficitul stabilit. Noi am fost prima țară care a primit anul suplimentar. Nu, nu, nu putem noi să criticăm pe alții pentru că li s-au acordat uh, timp suplimentar. În ceea ce privește la nivel macroeconomic, justificarea uh, Uh, iată, ca ministru de finanțe în Irlanda, vreau să spun că modelul nostru pentru locuri de muncă și creștere economică și de redresare economică este, este creștere bazată pe exporturi. Dacă um, clienții noștri pot să cumpere, noi exportăm. Iar cererea a scăzut în țări mari cum ar fi Franța, de pildă, și nu mai pot să cumpere atât de mult cum puteau înainte, deci nu mai putem să exportăm la fel de mult către aceste țări. Iar din perspectiva noastră pentru noi, e bine dacă unele, dacă unele economii, unor economii li se permite să aibă mai mult timp pentru a se uh, adapta uh, Uh, fiindcă astfel uh, cererea se adaptează și șocul nu mai este atât de puternic, ceea ce nu înseamnă uh, că nu se pot face aceste corecții, dar, dar trebuie să existe un echilibru fin între care este limita minimă a deficitului. Ne dăm seama că în pactul de stabilitate și creștere din 2002 s-au, s-au încălcat și atunci regulile și nu s-au mai uh, impus din nou. Sperăm că regulile comune fiscale se vor aplica, iar uh, acum nu vom asista doar la o uh, regulă, da, doar la o altă regulă, ci la uh, o schimbare a, a cadrului pentru atingerea obiectivelor. Hans-Peter Martin. Yeah. Thanks a lot. Ich habe eigentlich eine Frage, die... Am o întrebare orientată către viitor. În acest sfârșit de săptămână, Fedul american a spus, a transmis mesaje foarte clare și a spus că era banului ieftin s-a terminat. Și, a, și exprima, exprimările au fost foarte critice. S-a spus că răgazul acordat anumitor state nu a fost uh, unul de care s-a făcut uz inteligent și anumite asanări bancare nu au avut loc așa cum ne-am fi dorit. Și aici nu mă refer la Irlanda, deci asta de partea europeană. Dumneavoastră sunteți a treia oară aici. Aveți experiență și v-aș ruga să faceți o analiză sintetică a viitorului. Pentru că această afirmație nu a venit uh, așa din neant, ci a fost uh, bine plasată. Deci ce înseamnă asta concret pentru viitorul nostru? Thank you very much indeed. Mulțumesc pentru întrebare. Când am vorbit cu dumneavoastră în ianuarie, cred că modelul economic la ora aceea era în două faze. China și unele economii emergente pe de-o parte, cu o creștere destul de rapidă, și restul lumii pe de cealaltă parte, economiile, să spun așa, dezvoltate, care erau în recesiune. După șase luni, modelul s-a schimbat. Avem economiile emergente și China, care încă sunt puternice, și Statele Unite, care a ieșit din recesiune și crește cu probabil 2,5-3% până la sfârșitul anului, va crește. Așadar, măsurile de urgență aplicate de Fed, tip banilor totdeauna este o, o metodă de urgență, orice nume e, da. Acum nu mai uh, recurg la ele și restul lumii, mai ales Europa, este în recesiune. Deci cred că prietenii noștri americani uh, Uh, ar trebui să încercăm noi să influențăm pe ei uh, și ei să ne influențeze uh, pe noi, dar orice tranziție spre normalitate nu poate fi făcută brusc, pentru că ar cauza probleme. Și sper ca Banca Centrală Europeană, cu mandat legal, să facă lucrurile pe care le fac Fedul și Banca Angliei cu politici de monitorizare, să țină cont de acest fapt. Și cred că domnul Draghi este destul de, o persoană destul de inteligentă și competentă și e angajat să facă tot ce e necesar. Și chiar atunci când nu a acționat, a, fost, a avut un, uh, un efect profund și angajamentul de a introduce Uh, acele OMT-uri, operațiuni monetare cu titluri, e un mod diferit de procedare decât uh, au făcut față de americani. E bine, salutăm faptul că americanii ies din recesiune, dar am, uh, am rugat pe prietenii americani să nu acționeze rapid și brusc, ci treptat. Acum să vedem ce se întâmplă și în Japonia, e important și acolo, pentru că Japonia face o încercare să vină cu un model nou, pe care încă nu l-am văzut în, în timpul vieții noastre și sperăm să nu ducă și la măsuri uh, adverse, respectiv să fie mișcare spre valori competitive. Mă rog, a fost o chestiune tratată la, care trebuie tratată la G7, G8, nu doar în uh, uh, Uniunea Europeană. Este o întrebare la nivel global, dar noi trebuie să continuăm ceea ce, fac, ceea ce facem, să ne controlăm deficitul, să ne controlăm datoria. Avem nevoie și o bună strategie pentru uh, locuri de muncă, pentru creștere și eu nu cred că un, o Europa guvernată de centru-dreapta, centru-stânga, mă rog, care alternează la putere, nu cred, spuneam, că uh, acel șomaj al tineretului uh, poate să mai dureze, nu doar din motive economice. Și de aceea trebuie să reparăm economia Europei și să protejăm mai ales pe cei tineri, dar oricum pe toți oamenii. Mulțumesc, domnul Lange, pentru PP. Mulțumesc, domnule ministru. În președinția dumneavoastră, în cele șase luni, ați avut pe ordinea de zi foarte multe subiecte dificile și ar trebui să preluați multe lucruri și din dosarele cipriote. Meritați uh, recunoștința noastră, dar mai sunt subiecte de discutat. Menționați exemplul Japoniei. Un caz clar care arată că îndatorarea profundă și asanarea sectorului bancar uh, nu au oferit uh, perspective de evoluție pozitivă. Se întâmpla în urmă cu mai, mult, mai bine de un deceniu. Uh, și vreme de 15 ani acest proiect a ieșuat în Japonia și iată că acum exact același proiect e dorit și în Europa. Vreau să menționez două aspecte pe care le-ați menționat și dumneavoastră. Spuneați că plafonarea legăturii între uh, îndatorarea națională și sistemele bancare a fost uh, un proiect reușit, dar mie nu mi se pare, pentru că banii ieftini uh, de la BCE sunt bani ca, de care nu au beneficiat uh, clienții, investițiile, economia, ci au fost cumpărate titluri de valoare, dependența nu a scăzut, ci, în opinia mea, a crescut. În al doilea rând, în același context, se pune întrebarea. Discutam despre 16 proiecte de lege care au fost abordate în președinția noastră, unele fi chiar finalizate. Și sectorul bancar ne reproșează că ar fi o suprareglementare uh, nedorită. Un tsunami, s-a spus în presă. Credeți că băncile au dreptate? E vorba de dependența statelor uh, de bănci. Acest lucru arată că, uh, în special în statele mici, uh, au apărut probleme. Irlanda nu este o excepție. Mai e și Cipru, Luxemburg, Malta. Față de produsul social, sistemul bancar a fost unul supradimensionat. Spunea să luăm SUA ca exemplu, unde 90% din investiții sunt finanțate din afara sistemului bancar. Domnul Barnier a anunțat la un moment dat că vrea un raport pe shadow banking, mai ales din cauza faptului că există acest sector nereglementat care devine o problemă din ce în ce mai mare. Care este legătura între aceste două sectoare în lumina activității dumneavoastră meritoase la cârma Uniunii Europene? Mulțumesc! Well, on the question of Japan, they've spent uh, 20 years with a Japonia a petrecut 20 de ani de inflație, fără niciun pic de creștere. Deci, uh, guvern, guvernul care a avut o platformă de schimbare trebuia să facă schimbări majore și sper că acțiunile lor vor funcționa. Dar nivelul îndatoririi Japoniei nu este comparabil cu Europa. 225% din PIB, din câte știu eu, iar în media Europei este 93-94% din PIB. Deci nu suntem nu am ajuns la acest nivel, la nivelul astronomic al datoriei din uh, Japonia. Și sper că uh, încercările din Japonia să dea roade, fiindcă încercările din ultimii ani nu au fost încununate cu succes în ceea ce privește băncile. Cred că uh, băncile au uh, provocat multă suferință cetățenilor din lumea întreagă, mai ales în SUA și în Europa. Bancherii ne-au dezamăgit, dar în anii, la sfârșitul anilor 90 a existat o tendință care a afectat și Irlanda, care se numea reglementarea superficială, ușoară, care, uh, prin care se, se stabileau niște principii pe care trebuiau să le urmeze bancherii în principii etice, dar, acest, dar acesta nu s-a întâmplat. Regulament, regul, regulile ușoare au fost un eșec. Nu, e o, nu trebuie să ne surprindă că Europa se îndreaptă acum către reguli mai stricte a sectorului bancar. Eu sunt întru totul de acord cu aceste măsuri și trebuie să continue așa. Dar în, în Europa s-a pus prea mult accent pe sistemul bancar ca, ca unică sursă de lichidități și de investiții. Iată de ce eu um, în timpul președinției am um, încercat să um, găsim și investiții din alte sisteme decât cel bancar uh, când am preluat președinția Consiliului, eh, departamentul meu în decembrie anul trecut eh, a organizat un eh, atelier la, nive- la nivel înalt privind finanțarea locurilor, de locuri de muncă din afara sectorului bancar și am publicat și o carte verde care a dus mai apoi la instituirea unui grup european pe care îl coprezidează secretar, uh, secretarul departamentului meu pentru a um, duce mai departe uh, această idee a creditării din afara, sistemului, din afara sectorului bancar pentru IMM-uri. Iar um, sectorul um, bancar paralel a intrat în discuție acolo. Bineînțeles, trebuie să fie reglementat, dar trebuie să dar trebuie să existe și el în, în mod legitim pentru a crea locuri de muncă și pentru a aduce un beneficiu economiilor europene. Mulțumesc. Uh, Sanchez Pesedo din partea S și D. Eh, Mulțumesc. Aș dori și eu să felicit pe domnul ministru pentru modul în care și-a exercitat uh, președinția și cred că a avut o contribuție pozitivă Bun, sper acum că o serie întreagă de dosare la care am lucrat vor putea și avansa. Eu sunt raportor pentru uh, ipoteci și credite și mă satisface uh, munca președinției uh, irlandeze, care a pre- pregătit foarte bine dosarul și am reușit astfel, pe 22 aprilie, să ajungem la un acord. Bun, uh, însă există și probleme nerezolvate, ceea ce mă preocupă. La trialog a rămas uh, în suspans uh, toată uh, chestiunea legată cu transpunerea direct, de transpunerea directivei. E vorba de un articol, numărul 28. Aici e o chestiune interinstituțională și noi considerăm că e mai bine să rezolvăm chestiunea în mod orizontal și coerent. Eu am fost raportor în mai multe rânduri am fost raportor și pentru tabelele de corelație și știu că a fost făcută o declarație comună pe uh, acea temă în legătură cu CRD4. Am căzut de acord asupra unei proceduri specifice uh, cu schimb de informații, astfel încât uh, comisia să aibă dreptul la informații atunci când e necesar, să fie o informație detaliată. De asemenea, am prevăzut, având în uh, vedere formulele de ipotecă diferite în statele membre, să se poată face o referire la autoritatea bancară europeană uh, și se regăsește această măsură în uh, legea elaborată și, de asemenea, ne-am gândit și la caracterul sensibil al serviciilor financiare. Însă reprezentanța permanentă nu a reluat în în documentul său uh, sugestiile noastre pe motivul că ar fi vorba de uh, o directivă care nu uh, care va, va trece la a doua lectură. Însă e vorba totuși de o, uh, un segment important al pieței. Deci aș vrea să știu de ce președinția europeană nu a încheiat acest dosar. Uh, Bun, va fi în sarcina următoarei președinții, dar nu aș dori să se blocheze uh, acest dosar și să se continue, sper, munca în același spirit constructiv uh, la care a permis uh, uh încheierea celorlalte dosare și v-aș întreba ce se va întâmpla și cu capitalizarea directă cu efect retroactiv. Mulțumesc înainte de replica domnului ministru. spune că, deși ați utilizat uh, expresia tabelă de corelație. Nu e vorba de asta când ceva nu este clar pentru cererea de uh, informații suplimentare, nu e numai acolo de tabele de corelație. Există acolo un articol la Consiliu care este rediscutat, dar eu cred că știu exact care va fi răspunsul în urma discuției. Yeah, provisional agreement on the dossier. Da, există un acord uh, la care s-a ajuns la ultimul trialog politic pe 22 aprilie. Directiva a fost adoptată de Consiliu prin uh, intermediul ambasadorilor statelor membre pe data de 8 mai la o întâlnire a reprezentanților permanenți și aș vrea să mulțumesc raportorului. Ne-ați ajutat foarte mult și următorul pas acum e plenara Parlamentului cu coreperul și amendamentul propus de Comisia Econ. Plenară, mă rog, se va vota în iulie sau septembrie, sub președinție lituaniană. asta ați atras atenția asupra unei diferențe de opinii în ce privește documentele obligatorii, Consiliul crede că trebuie să respectăm acordul interinstituțional la care s-a ajuns, astfel asigurându-ne că va trece cu un acord în prima lectură. Dar sunt convins că viitoarea președinție, cea lituaniană, va uh, ști exact ce am discutat noi astăzi aici și ei vor fi conștienți că există această problemă și trebuie rezolvată. Very much, uh, now for the EPP. Mulțumesc. Acum domnul Fel de la PP. Mulțumesc, domnule ministru. Vă felicit în primul rând pentru profesionalismul de care a dat dovadă președinția irlandeză. Um, asta față și asta ca și alte președinții, uh, au existat uh, unele polemici, mai ales în ceea ce privește programele de ajustare. Eu uh, sunt portughez, țara mea încearcă să, să rezolve problemele într-un termen prestabilit. Am dori să beneficiem de pe urma experienței dumneavoastră a Irlandei în ceea ce privește măsurile de ajustare. Ce părere aveți dumneavoastră de programele de ajustare care au fost finalizate? Cum uh, pot fi îmbunătățite uh, sau um, care sunt probleme care se confruntă în Portugalia, de pildă? S-au uh, îndeplinit criteriile acestui program? Există elemente pozitive la nivelul Uh, eliminării deficitului structural al contelor publice, s-au îmbunătățit situația la uh, nivelul mediu de afaceri, dar uh, dar recesiunea s-a agravat, iar rata șomajului a ajuns de la 12 la 18%, ceea ce creează o situație care nu este gestionabile la nivel social. Ce sugestii aveți? A existat o, pole- o, o polemică și în ceea ce privește participarea sau neparticiparea femeilor la aceste, pro- la aceste programe. Considerați că este un element pozitiv participarea femeiului sau uh, uh, poate ar trebui să ne gândim la un model uh, la care, din care femeiul să fie exclus? Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Da, noi și Portugalia avem experiențe comune, mai ales în ceea ce privește tipul de condiționalități care însoțesc uh, acest program de redresare economică. Și dumneavoastră ați fost uh, în aceleași dificultăți, dar cred că măsurile adoptate au fost necesare în ambele situații. Cu privire la ajustarea programului, comunicarea uh, programului de către Troica ar fi putut fi mai bună. Uh, au fost create anxietăți uh, inutile prin uh, felul în care a fost prezentat cum programul în etapele incipiente și de-abia după ce au fost create niște relații de încredere între membrii troicăi și uh, funcționarii publici și lucrătorii guvernului, am reușit să avem un flux informațional sănătos. Uh, și programele FMI au fost uh, importante pentru că FMI-ul are experiență la nivel global, iar Uniunea nu avea niciun fel de experiență în programele de bailout. Așa că a existat o echilibrare a intervențiilor uh, BCE cu privire la acele zone care erau noi pentru noi. Speranța mea este că țarele aflate în programul de restructurare vor redobândi accesul la piață către final și că vom uh, migra către un alt model uh, economic în care să nu trecem de la un boom economic la un total eșec, să nu mai avem bule care se sparg uh, și cărora le urmează un cataclism. Să avem economii sănătoase bazate pe uh, costuri, pe economii în sine, pe investiția în educație și pe încurajarea antreprenoriatului, precum și pe dezvoltarea de noi uh, tehnologii de care au nevoie industriile moderne, pentru că acestea sunt uh, promotorul tinerei generații. V-aș încuraja așadar să facem tot posibilul pentru ca Europa pe viitor să evite anumite programe ineficiente. Mulțumesc. Mulțumesc Gunnar Hockmark în numele PPE. Poate nu știați, dar el este raportorul BRD la Parlament. Mulțumesc. Domnule ministru, în primul rând, felicitări pentru realizările președinției irlandeze. Regretăm, desigur, faptul că nu a fost posibil să ajungem la un acord vinerea trecută în ceea ce privește rezoluția bancară și directiva aferentă. Să sperăm că vom reuși săptămâna aceasta, dar uh, aș vrea să vă întreb uh, care de a uh, atinge un rezultat favorabil, un acord eu cred că ar fi greșit să spunem că e o diferență care trebuie să existe între țările euro și non-euro. Până la urmă, trebuie să putem utiliza toate resursele care există într-un stat membru înainte ca acesta să devină o problemă în sens larg european. Nu e nicio contradicție între bail-in și bail-out. Bail-out. Instrumentul de bail-in este un instrument foarte important și care va avea avantaje pe viitor, dar există iarăși acele situații în care nu ne ajută sau este insuficient și nu putem risca să apelăm la el pentru că vom deteriora economia și mai tare. Deci vrem să avem un instrument mai amplu pentru a acționa în funcție de oportunități și pentru ca fiecare guvern să aibă șansa de a își stabiliza propria economie. În Parlament noi am atins acest obiectiv, nu spunem că este ori-ori, deci albă sau neagră, ci că se poate apela la bail-in și unde este insuficient să existe intervenții publice pe care le-am zărit în mai multe cazuri. Acestea sunt viitorul. Dar, de cealaltă parte, în același timp, avem nevoie de criterii cu privire la cum să apelăm la intervențiile publice. Banii contribuabililor trebuie să fie uh, securizați și în etapa următoare. Mi-ar plăcea ca dumneavoastră să uh, analizați mai de aproape soluția parlamentară uh, înainte de ziua de miercuri și întrebarea mea este veți face asta într-adevăr? nu sunt în dezacord cu analiza dumneavoastră și cu felul în care vă prezentați argumentele. Rolul președinției în astfel de situații este să fie un mediator uh, imparțial, the honest broker, iar noi trebuie să identificăm acea marjă care există pentru a considera că și bailout-ul, dar și bail-in-uri sunt chestiuni uh, potrivite. Și în, acel, în acea nișă va trebui să găsim un compromis. Revenind la primele principii, cu toții uh, știm ce a însemnat too big to fail, prea mare ca să eșueze. Acele bănci prea mari ca să eșueze au fost prea mari pentru că dacă aceste bănci falimentau, uh, duceau cu ele toată economia. Și atunci, cum facem ca instituțiile financiare și bălcile nu mai sunt atât de mari încât să nu poată fi lăsate să eșueze. Trebuie să uh, separăm economia de industria bancară și acesta a fost mandatul pe 29 iunie. Să spunem că vom sparge acest cerc vicios între datoria suverană și bănci. Mandatul pentru a crea un fel de uniune bancară. Și apoi, când vom trece la practică, dacă o bancă e la ananghe și trebuie salvată, în loc să vină cavalerii cu călare cu banii contribuabililor, banca trebuie să fie reformată din resurse proprii. Deci începi bail-in-ul cu banii acționarilor și apoi uh, cu deținătorii uh, obligațiunilor, cu seniorii și mai departe. Știți care este ierarhia bancară de fapt? Dar s-ar putea ajunge în punctul în care această teorie ar putea fi dăunătoare economiei și n-ar putea fi calea optimă. Avem și problema acelor țări care au uh, garantat cu banii contribuabililor și cu marile instituții și acum au uh, resurse create în scopul expre de a Uh, vindeca băncile bolnave și vor să poată utiliza flexibil o parte din aceste resurse dacă apare problema iarăși. Deci nu e vorba de in versus out, deci bail-in, bail-out, ci e vorba de faptul că problema capătă amploare pe bail-out. Ca să vă răspund direct voi încerca să găsesc o poziție de compromis în care, după ce mandatul de bail-in e epuizat, să existe flexibilitatea pentru resurse proprii pe lângă bail-in. Asta încercăm noi să obținem acum și poate că vom și ajunge la un acord pe principiul în spatele acestui lucru. E o chestiune de aritmetică. Cât de mult, când, pe ce perioadă de timp, Va fi o noapte albă, dar eu privesc către ea cu optimism. Mulțumesc. Da, și apoi trebuie să ajungeți la un acord și cu noi, deci cu cât vă apropiați mai tare de poziția noastră, cu atât mai bine. Gânar e un subiect important, așa că te las să revii, chit că nu mai avem timp. Mulțumesc, sunt recunoscător. Vreau doar să subliniez că sigur e foarte important ca la Consiliu să se ajungă la o soluție comună. De asemenea, importantă, e important să se ajungă o soluție care să permită un compromis între Parlament și Consiliu. De aceea, e important să știm fiecare pe ce poziție se află și să avem o soluție și o abordare generală la Consiliu care să ne permită să avem și nouă o soluție uh, comună și între Parlament și Consiliu, co legislator. Nu e vorba doar de bail-in și bail-out. Ar fi greșit să spunem doar asta. Vor, trebuie să spunem că vor exista situații, orice ar fi, în care putem vedea că unele instrumente funcționează și vor fi suficiente, de fapt, până la un moment dat. Însă nu doar într-o criză, sistem, însă nu într-o criză sistemică, ca cea pe care am văzut-o și cea în care încă ne aflăm. Uh, și n-ar fi responsabil pentru niciunul dintre noi să excludem posibilitatea ca guvernele să poată acționa în interesul economiilor lor. Și cred că și asta trebuie să facă parte din interesul comun. Mulțumesc! Yeah, thanks very much. Um, I mean, I don't see a big difference. Mulțumesc. Nu cred că e o mare diferență de opinie aici, în principiu, între poziția dumneavoastră și poziția pe care încerc eu să o, la care încerc eu să ajung. I mean, I'll certainly take your views into account because there's no point in having a council solution. Însă, sigur că nu va fi o soluție uh, dacă nu vom ajunge la un compromis cu Parlamentul. Nu va exista nicio soluție. Mulțumesc, că doamna Podimata. Ευχαριστώ πολύ, Sharon. Για να συνδέσω αυτήν... Mulțumesc, Sharon. Aș încerca să leg această discuție de, de, de cea legată de bancă de o altă chestiune, recapitalizarea directă. Pentru mine e foarte important uh, progresele făcute la ultimul Consiliu de Ministri a Economiei uh, sunt foarte importante. Însă mai, uh, mai sunt multe semne de întrebare. De exemplu, legătura între recapitalizarea directă și intrarea în vigoare a directivei privitoare la, uh, mă rog, însănătoșirea băncilor și nu este clar când și în ce condiții vom uh, utiliza acest uh, ultim recurs, după cum a fost numit. Și, domnule ministru, altă chestiune importantă, importantă și pentru Irlanda sau Grecia, dar și Spania sau Cipru. Ti η περίφημη απόφαση για την αναδρομική această celebră decizie de aplicare retroactivă a recapitalizării directe se va face, bine, nu se va face sistematic, ci de la caz la caz. Dar, oricum, vă satisface acest de la caz la caz, oare nu putem defini niște criterii mai concrete? a priorice ca să ținem cont de toate eventualitățile și pe ce bază vor decide ministrii economiei dacă se va declanșa caracterul retroactiv sau nu. Se vor pune de acord încă de pe acum în legătură cu niște criterii. Eu știu că Irlanda și suntem de acord cu dumneavoastră doresc, dorește asta încă din 2013, dar vă întreb dacă pentru dumneavoastră acest compromis e acceptabil. Well, the, the process which arrived at. Mulțumesc. Întrebare ce privește implementarea uh, mecanismului de salvgardare și capacitatea de a uh, se recapitaliza băncile. Uh, la asta se lucrează într-o comisie de mici dimensiuni. Au fost dezbateri și la Eurogrup pentru a ghida acest, acest comitet de lucru. Și, bun, dezbaterile apoi au fost aduse în comun. Și miercuri trecut s-a ajuns la un acord în legătură cu niște linii directoare. Și cred că trebuie recunoscut că chestiunea retroactivității foarte greu a rămas, a rămas în aceste linii directoare, însă se află acolo la posibilitatea aceasta de a se activa caracterul retroactiv pentru uh, recapitalizare. Uh, există, deci s-au convenit uh, liniile generale. Acum să va vedea ce se va întâmpla cu discutarea detaliilor. Însă nu vom ști foarte clar cum va fun- vor funcționa lucrurile până nu va fi aplicat acest principiu pentru prima oară. Dar nu cred că se va întâmpla ceva de acest gen în următorul an. Deci nu vă pot da un răspuns definitiv acum. Încă se află în discuție acest uh, instrument, dar din perspectiva irlandeză și cred că și din perspectiva Spaniei, Portugaliei și așa mai departe, uh, nu este o direcție satisfăcătoare. Însă testul va fi uh, atunci când vom vedea cum se va, vor petrece lucrurile în realitate. And finally, uh, for the EPP... Și acum, în final, la Tyson pentru PP. Mulțumesc. Doamnă președinte, aș uh, putea împărți întrebarea mea în două. De fapt, uh, oricum doamna Podimata a pus întrebările pe care vreau să le pun eu. Uh, eu sunt raportare pentru mecanismul de supraveghere, mecanismul unic de supraveghere și am făcut eforturi ca să ducem la bun sfârșit dosarul pentru a permite recapitalizarea directă a băncilor. Dar mi-aș permite, doamnă, să felicit mai întâi președinția irlandeză Însă acum sigur că putem vedea paharul jumătate plin sau jumătate gol. Eu aș spune totuși că e pe jumătate plin pentru că am făcut multe eforturi, s-au făcut progrese și sunt de acord cu domnul Gozes, coordonatorul nostru, că cetățenii însă nu vor fi convinși decât dacă vor vedea rezultate concrete. Noi nu știm exact când se vor vedea aceste uh, rezultate și cu asta îmi rămân două întrebări. Deci, în calitate de raportoare pentru mecanismul de supra- unic de supraveghere, îmi dau seama că la Consiliul Ecofin uh, s-a vorbit despre, și despre situația țărilor care nu fac parte din zona euro. Vă întreb dacă există acolo o soluție de opt-in pentru aceste țări sau nu. Și vă mai întreb dacă aveți o idee în legătură cu o dată apropiată la care Consiliul Ecofin va putea să ajungă la un consens în ce privește propunerea negociată cu Parlamentul European. Dacă puteți să aflați când va fi următoarea reuniune. Și în ce privește suma uh, de impozitare a consolidată pentru firme. de asta ați citat acest dosar pe lista dumneavoastră. Știu că n-ați ținut foarte mult această taxă. Eu am fost raportoare aici. N-am negociat împreună pentru că știți că Parlamentul uh, este sesizat doar pentru aviz, însă mm, în cadrul ultimelor discuții privitoare la lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale și fiscalității agresive, văd că nu se regăsește nimic în legătură cu această bază fiscală consolidată pentru uh, întreprinderi. Tocmai când noi, de fapt, vrem mai multă transparență în domeniul fiscal, Așa că v-aș întreba, ca președinte, care e poziția noastră cu acest dosar și uh, care, cum stau lucrurile la Consiliu cu negocierile pe această temă? Mulțumesc. very much and as rapporteur for the single supervisory mechanism. Thanks for Mulțumesc, mai ales că ați fost raportor pe mecanismul unic de supraveghere. Mulțumesc pentru sprijinul pe care l-ați uh, acordat în calitate de colegiuitor. La comisie se elaborează propuneri pentru fondul de rezoluție. Vor urma. Și în funcție de asta vom vedea Acum uh, va fi implementat și mecanismul de opt-in. Să cântărim puțin opțiunile înainte de a vedea cum evoluează lucrurile. Cu privire la evaziunea fiscală, nu e niciun alt subiect care să fi dominat mai mult dezbaterea internațională, dezbaterea economică în ultimele luni. Am uh, făcut multe pe dosarul fraudei și evaziunii fiscale, mai ales cu, cu schema de garantare a depozitelor și cu frauda uh, pe TVA. Cu privire la uh, taxa corporatistă, mm, acolo se ține mai mult de OCD decât de comunitate și lucrăm îndeaproape cu aceștia. Au câteva propuneri în curs și cred că toată lumea e de acord că acesta este un sector în care soluția este la nivel internațional. Cu privire la baza comună consolidată de, de impozitare, s-au făcut multe pe acest dosar și speram să putem discuta în mai multe în mai, dar activitatea pregătitoare nu a fost suficient de avansată, foarte multe divergențe de opinie, cum probabil știți deja, Așa că rămâne la, uh, rămâne uh, la latitudinea președinției lituaniene. Cu siguranță am vrea foarte tare să uh, se progreseze pe aceste dosare, pentru că toate țările pierd venit din cauza aranjamentelor care există. Ivo Strecek a sosit. Ivo, ți-ai ratat rândul, nu vrei să mai vorbești. Da, e dificil când ai uh, ședințe în paralel. Uh, cam atât uh, cu schimbul nostru de opinii. Uh, vă dați seama că noi apreciem tot ceea ce ați făcut, dar am vrea să faceți și mai multe la Consiliu. Oricum, uh, negocierile unele au fost foarte dure, dar uh, până la urmă juste. Uh, și am obținut, nu așa, rezultate foarte bune la final. We hope that we can continue at this pace. Și sperăm să putem continua și în același ritm și cu succesorii dumneavoastră până la finele mandatului. Sper că cred că vom avea mai multe acte normative impresionante. Atât pentru astăzi, dragi colegi. Ne vedem pe 18 iulie la 3, uh, într-o luni, și apoi uh, în ziua următoare, uh, marți, două ture, de la 9 dimineața și de la 3 după masa. Nu, luni începem la 2.30 ca să avem suficient timp cu președintele BCE într-o audiere lungă. Mulțumesc și eu, Sharon, pentru Uh, felul în care ai prezidat, uh, au existat multe dosare de interes comun mm, și am negociat și fără uh, abilitățile tale de conducere extraordinară n-am fi reușit. Aș vrea să mulțumesc raportorilor și să mulțumesc tuturor membrilor ECON pentru că noi, da, împreună am progresat și nu am fi reușit fără relația bună pe care am avut-o cu Parlamentul și fără cooperarea noastră. Mulțumesc încă o dată tuturor! Thank you very much.